Okay, colleagues, we have a busy agenda, so I... Stimați colegi, avem o agendă încărcată, vă propun să începem. This is Easter. I hope those who uh, had Sper, vă spun bun venit și celor care s-au bucurat de o vacanță de Paști. La punctul 1 figurează adoptarea ordinii de zi. Putem considera că agenda este aprobată de dumneavoastră? Mulțumesc. Punctul 2. Adoptarea deciziilor și recomandărilor coordonatorilor. Ați primit uh, procesul verbal și uh, proiectul primelor decizii de la întâlnirea din 1 aprilie. Dacă aveți observații, vă rog să informați secretariatul până la finele ședinței. Dacă nu primim niciun fel de observații, considerăm că a fost adoptată Dar vă rog să luați loc. Vreau să vă fac câteva comunicări. Probabil că ați fost informați în legătură cu numărul mare al uh, celor care și-au pierdut viața în Mediterana și uh, am avut declarații ale doamnei Mogherini, înalta reprezentantă, ieri din partea Comisiei, din partea președintelui Schulz, toți au invitat Uniunea Europeană să acționeze, să nu stea impasibil față de uh, aceste teribile evenimente. Mai târziu, astăzi, ne vom întâlni și cu domnul comisar Stelianides când va vorbi despre programul pentru uh, perioada următoare, dar sperăm că ne va spune și ce a pregătit pentru întâlnirea Consiliului în această după-amiază. Și de asemenea, doamna Mogherini, împreună cu președintele eh, Schulz, eh, doresc să participe la următoarea întâlnire a Consiliului European, fie în cursul acestei săptămâni, fie săptămâna viitoare, pentru că evenimentele sunt teribile. Dar vom discuta mai târziu cu domnul comisar Selianides, dar având în vedere numărul mare al celor care au pierit, inclusiv copii, Vă propun să păstrăm un minut de reculegere față de aceste evenimente, cu speranța că nu se vor mai repeta. Thank you very much. So as I said, we will hear from Commissioner Stylianides. Vă mulțumesc foarte mult. După cum am spus, peste aproximativ o oră ne vom întâlni cu domnul comisar Stelianides și cu siguranță colegii vor dori să avem un schimb de vederi, inclusiv în legătură cu acest aspect care va fi în atenția Comisiei în perioada următoare. Trecem la punctul 4. Anunțuri din partea Comisiei Europene. Uh, Catherine McFenigan este prezentă. Mulțumesc, dar nu avem de făcut anunțuri din partea Comisiei. Atunci putem trece la punctul 5. Uh, întrebări, dar nu am primit niciun fel de întrebări din partea colegilor pentru această întâlnire, deci putem trece la punctul 6, privind sănătatea la nivel mondial. Subiectul pentru uh, Comisia DEVE această lună uh, este uh, axat pe sănătate și colegii au considerat că e important să discutăm contribuția Uniunii Europene pentru nivelul de sănătate la nivel mondial. Știm ce s-a întâmplat în perioada crizei Ebola. Am văzut cât de șubrede sunt sistemele de asigurare a sănătății în uh, partea occidentală a Africii și uh, intervențiile de urgență au costat mai mult decât dacă s-ar fi creat sisteme ă, minimale de sănătate în acea regiune. Deci, putem trage concluziile legate de Ebola. De asemenea, ne pregătim pentru reuniunea ă, la nivel înalt din septembrie avem uh, raportul domnului Stie, avem concluzii care uh, invită la acțiuni pentru uh, starea de sănătate a cetățenilor. Știm că în clipa de față există o dezbatere în legătură cu conceptul de asigurare a sănătății pe plan global, cum putem garanta un standard minimal de sănătate în perioada următoare. Eu m-am întors recent din uh, Congo și știm că și acolo este, uh, sunt necesare investiții în asigurarea sănătății. Este uh, un scandal al uh, zilelor noastre că nu toată lumea are acces la asistență medicală. Deci ne concentrăm pe acest subiect, avem invitați, fiecare va primi 10 minute. Avem dr. Cathy Rose de la Organizația Mondială a Sănătății, Maraica Vinrox de la uh, Frontul uh, Comun pentru combaterea infecțiilor, HIV, malaria și uh, TBC. Uh, le voi da cuvântul în ordinea enunțată și după aceea vom putea adresa întrebări. Începem cu uh, dr. Cathy Rose de la Organizația Mondială a Sănătății. Vă mulțumesc. Doresc să vorbesc despre necesitatea de a crea sisteme puternice de îngrijire a sănătății și uh, experiența noastră în urma crizei Ebola uh, ne determină să acționăm mai mult preventiv, dar um, Ebola um, este doar una din maladiile de care au avut un impact îngrijorător. A existat uh, boala SARS, a existat alte boli infecțioase Uh, care au uh, creat uh, mari dificultăți și există aici modificări ale virusurilor până la urmă. Există amenințări la adresa sănătății și care nu sunt infecțioase. Deci, în timp ce SARS și uh, rujola uh, a afectat doar anumite țări, Ebola până la urmă a creat probleme uh, transfrontaliere. Și Uh, trebuie să încercăm să analizăm de ce um, această uh, boală s-a extins atât de mult. Au existat investiții um, insuficiente în domeniul protecției sănătății. A fost stabilit un buget din care inițial se spunea că cel puțin 15% din uh, buget ar trebui să fie uh, la dispoziția sănătății sau 86 de dolari per capita ar fi fost necesar, dar uh, niciodată nu s-a atins acest obiectiv. În Guinea au fost 9 dolari, în Sierra Leone 16 dolari și în Liberia 20 de dolari americani pe cap de locuitor. Toate aceste țări au avut sisteme de sănătate uh, foarte uh, șubrede, mai ales în zonele cu o densitate a populației mai mare, au fost probleme de uh, calitate slabă a asistenței medicale, nici în mari spitale nu exista pretutindeni electricitate sau uh, acces la apă curgătoare. Deci erau slabi, nu aveau posibilități de um, acțiune și rezerve. Asta a însemnat că uh, până și persoanele care nu au fost infectate cu Ebola au avut de suferit până la urmă și uh, am, s-au registrat decese în urma acestei epidemii. Trebuie, deci, analizată situația pentru a, a, a uh, promova sectorul bioștiințelor în aceste țări pentru o dezvoltare durabilă a prevenției în aceste țări. Este nevoie de încurajare a dezvoltării și de aplicare a unor concepte general valabile, dar uh, important este să se de detecteze din timp și să se prezină riscul unor asemenea epidemii, iar în acest scop este nevoie de servicii specializate, în principal în sectorul medical, pentru că altfel există riscul ca epidemiile să nu fie detectate. care sunt lucrurile cele mai importante. Să ne gândim că este nevoie de sisteme, iar atunci când uh, operezi o schimbare într-un element al sistemului, el determină schimbări în toate elementele. Este nevoie de un management corect, de o informare corectă este nevoie de un ciclu care să fie dezvoltat, care să fie participativ, care să fie analizat, adaptat în baza unor revizuiri anuale. În uh, multe țări însă lucrurile uh, nu s-au desfășurat deloc, așa au existat uh, vari presiuni politice, practice, iar dacă vă gândiți la partenerii care sunt implicați în um, asistența medicală, um, adesea um, ei um, exercită o prea mare presiune asupra unui minister al sănătății care nu este suficient de uh, puternic și fortificat din acest punct de vedere. Iată, aici o parte din inițiativele în domeniul sanitar începând cu anul 2000. Deci ne gândim la discuțiile de finanțare care au avut loc în ultimii ani. Ministrii eh, sănătății trebuie să echilibreze foarte bine uh, Uh, finanțările în diversele sectoare. Iată, aici există diferențele între diferitele țări, ceea ce creează dificultăți suplimentare pentru o coordonare a planurilor la nivelul Ministerelor Sănătății. Complicațiile sunt legate și de un management al achizițiilor pentru tot ceea ce figurează în uh, schemele planificate. Aici uh, aspectul este de un circuit electronic, dar de fapt este vorba despre uh, lanțul de achiziții. Deci este, există frustrare, din păcate, pe plan global datorită lipsei de progres și a obstacolelor uh, existente încă, iar în 2011 a fost adoptată o rezoluție de către Organizația Mondială a Sănătății. Este nevoie de un dialog politic pentru uh, ajustarea acestui sistem trebuie să existe o politică adecvată, o strategie, o finanțare, un plan operațional coerent. Trebuie să se acționeze eh, incluzând toate părțile direct interesate. Trebuie analizată situația, o consultare amplă cu comunitățile locale, stabilirea priorităților, eh, evaluarea costurilor, evaluarea uh, rezultatelor după implementarea schemei. Toate acestea depind de fluxul informațional. Iar atingerea acestor obiective um, um, trebuie să se bazeze pe o sisteme mai sofisticate decât cele care există în clipa de față în țările mai puțin dezvoltate nu există transparență, nu există interconexiune ca atare, nici schimbul de informații nu poate să funcționeze normal. Este nevoie de un sistem integrat în domeniul sănătății care să poată să se bazeze pe toate datele necesare pentru a contribui la toate elementele funcționale în sistemul de asistență sanitară. Este uh, o nevoie de o mai mare interconectivitate, dar și de, de pregătire profesională și de o infrastructură mai dezvoltată. Acestea sunt tehnologiile, acestea sunt necesitățile sistemice pentru a putea uh, contracara amenințările. Este nevoie și de o altă abordare în domeniul cercetării și dezvoltării. În ultimele luni, în perioada crizei uh, epidemiei Ebola, am uh, văzut că de fapt era nevoie de o tehnologie avansată și care să poată fi implementată nu în 10 ani, ci în 10 luni. Lucrurile trebuie să funcționeze într-o manieră simplificată, este nevoie de o prioritizare specifică fiecarei țări, e nevoie de instrumente specifice, de sisteme coerente. Colaborarea în contextul creării de capacități în domeniul cercetării și dezvoltării uh, va duce și la uh, produse care să nu mai vină doar din afară, ci uh, de, din propriile sectoare care să contribuie la uh, îmbunătățirea sănătății. Mulțumesc! Nu suntem la finalul unei acțiuni în acest sens, ci doar la început. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Ați respectat timpul la fix, ceea ce înseamnă că vom avea suficient timp pentru întrebările colegilor. Urmează Maraike Vinrock, Sper că v-am pronunțat corect numele. Dacă nu, mă veți corecta dumneavoastră. De la uh, Organizația Globală de Combatere a HIV, TBC și Malaria. Știu că ați avut câteva uh, succese uh, cu um, contracararea acestor boli în ultimii ani. Poate că ne puteți uh, vorbi din experiența ce a rezultat în urma implementării acestor programe și să ne oferiți câteva linii directoare despre cum să abordăm anumite subiecte în plan global. Așteptăm ca tehnologia să fie cu noi. Suntem uh, clar uh, într-un impas aici la Parlamentul European cu tehnologia și cu sănătatea în plan global.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 Okay, we have the global fund, so we can start. <laughs> so... Avem fondul global, deci putem începe, nu-i așa? Câteva informații de fond, poate, spune președinta. Mulțumesc. Am marea plăcere să fiu aici. Sunt Maraike Weinrox, Chief of Staff de la organizația pe care o reprezint. Am experiență în domeniu, uh, dar e, iată, pentru prima dată când mă aflu în Parlamentul European, chit că adesea am venit la Bruxelles cu treburi. Am uh, fost uh, creați în anul 2002 pentru a prezenta malaria ca o amenințare la adresa sănătății. Acum suntem într-o poziție de leadership și oferim 20% din sprijinul internațional pentru HIV, Uh, două treimi din totalul ajutorul pentru malaria și uh, la fel și pentru TBC. Anual uh, mobilizăm 4 miliarde de dolari în programe dintr o 120 de state. Vedeți harta și vedeți că suntem concentrați pe Africa la sud de Sahara. Avem PPP-uri pentru construirea de capacități cu partenerii noștri, în special cu partenerii tehnici de la UNAIDS și de la uh, OMS. Începând cu anul trecut, am schimbat maniera de lucru. Țările nu mai trebuie să concureze pentru resursă, ci o primesc uh, resurse direct pentru programele de sănătate în funcție de strategiile naționale răspunzând la provocările care există. Provocări pe care le-ați ascultat în prezentarea anterioară. Pentru 2015 avem rezultate impresionante deja. Mulțumită sprijinului oferit, acum 7,3 milioane de oameni infestați cu HIV sunt într-o schemă de tratament. 12,3 milioane de oameni au fost testate și uh, tratate de TBC și 450 de milioane de oameni sunt protejați de malaria prin uh, baldachine. E o investiție colectivă, cu un impact extraordinar la fața locului, cu privire la HIV. În ultimii oameni, tot mai puțin oameni uh, mor de boli legate de HIV și tot mai puțin se infectează. În Africa, la sud de Sahara, avem regiunea cea mai afectată. Între 2005 și 2013, numărul infecțiilor noi a scăzut cu o treime, iar mortalitatea legată de HIV a scăzut și ea. Oamenii care mor de HIV, numărul acestora a scăzut cu, în proporție de 40%. Noile infecții au fost abordate în plan global, iar în ceea ce privește TBC-ul, um, și malaria, am uh, atins uh, obiectivul de a scădea numărul total al noilor infecții. Am, noi am investit în combaterea acestor trei boli. Efectul de contagiune va merge dincolo de acestea trei. E clar că pentru a ajunge la oameni, Trebuie să ne gândim la chestiuni ce țin de drepturile omului, egalitatea de gen și grupurile țintă cele mai afectate de cele trei boli. Drepturile omului și înlăturarea obstacolelor devin o problemă foarte importantă în toate programele noastre. Avem uh, parteneri nu doar la ONU, ci și la Banca Mondială, de exemplu, și în ceea ce privește îngrijirea mamei și copilului, pentru a avea un efect de contagiune în așa fel încât sistemele de sănătate să devină mai rezistente, să ajutăm pe copii, să le ajutăm pe femei. Ne axăm foarte mult pe mobilizarea resurselor interne în așa fel încât să se facă investiții în sistemele de sănătate. Facem lobby la nivelul țărilor nu doar pe contracararea acestor boli, ci și pentru a combate o parte din problemele cu care se confruntă sistemele de sănătate, de la finanțare uh, și așa mai departe. Până acum, în 2015, mm, am muncit pe elaborarea unei strategii 2017-2021 în acord cu marile provocări cu care ne-am confruntat de-a lungul timpului. Antevorbitoarea mea va vorbit despre tiparul bolilor și despre cum s-au schimbat lucrurile în ultimii 10 ani. Din punct de vedere social, economic și politic, lucrurile s-au schimbat și ele. Multe țări care erau cu venit redus s-au dezvoltat din punct de vedere economic și acum sunt undeva la un nivel mediu. Unele țări însă au uh, rămas în urmă și se luptă din greu ca să răzbată. Țări precum India, China, Brazilia au devenit puteri emergente, în adevăratul sens al cuvântului, și au transformat dinamica politică în plan global. Deci trebuie să ne uităm la strategia noastră într-un context nou, în schimbare. 2015 este anul în care comunitatea globală ia notă de ceea ce a realizat cu obiectivele mileniului. Are o abordare exhaustivă în ceea ce privește atingerea acestor obiective, raportul final fiind pregătit pentru septembrie acestui an. Recunoaștem faptul că, mulțumită schimbărilor radicale în plan global, trebuie să avem o abordare diferențiată în așa fel încât să maximizăm impactul în sănătate în toate colțurile. Trebuie să ne adaptăm mult mai bine la situație și la context. Avem un provocări în ceea ce privește operaționabilitatea. Există mai multe căi prin care putem aborda țările cu venit redus și mediu. Multe țări din estul Europei și din America Latină, care se confruntă cu epidemii și cu probleme cu drepturile omului, ce ne cer ajutorul în celelalte țări avem niște abordări bazate pe rezultat, exemplu cu Ruanda, dar și în America Centrală sprijinim uh, țări care sunt în urmă în ceea ce privește eliminarea malariei și trebuie să lucrăm cu puterile emergente, China, Brazilia, India, să lucrăm împreună cu acestea și să ținem cont de rolul lor în plan global. Să căutăm modele de coinvestiție, așadar. În ceea ce privește um, relația cu Uniunea Europeană, Comisia este cel de-al șaselea mare donator, iar împreună cu statele membre, Europa oferă 50% din contribuția totală la fondul nostru. Dar parteneriatul acesta merge dincolo de finanțare. Uniunea Europeană a fost uh, un sprijin constant în termeni globali, rolul său fiind unul proeminent, și vin din contextul guvernării din țările de jos, am experiență în domeniu și știu cât de bine este să avem Parlamentul European de partea noastră care mereu cere ajutor, finanțare și militează pentru aceste elemente, precum și pentru respectarea drepturilor omului, ceea ce ne încurajează. Sprijinul pe care îl oferă Comisia și statele membre ne ajută foarte mult, după cum vă spuneam. Recent am avut mai multe misiuni cu personal de la Comisie, în așa fel încât să existe efecte de sinergie și complementaritate. Vă mulțumesc pentru relația de bun parteneriat. Uh, având în vedere că mi s-au acordat 8 minute, Iată că le-am epuizat. Mulțumim pentru abordarea comprehensivă și pentru respectarea timpului alocat. Oricum, toate prezentările vor fi disponibile pe pagina noastră de internet. Unele au fost uh, foarte complexe, cu, da, într-adevăr, multe informații, multe, multe date. E bine să avem la îndemână așadar ambele prezentări ale vorbitorilor noștri. Trecem mai departe acum. Dau cuvântul ultimului vorbitor, de la organizația uh, germană DSW. V-am... E vorba de Cecil Vernant, de la DSV. Vă dau cuvântul. Chair. Um... Mulțumesc. Sunt aici în numele DSW, unul dintre marile ONG-urile care activează în domeniul sănătății pe plan global și ne uh, Uh, preocupăm și de uh, soarta femeilor în acest context. Cred că avem o mică problemă de conexiune. The wires come, come out the back, having some technology. Isn't it? Oh, there it is. Ah, there. It's perfect. <laughs> just to say, the presentation will be sent to you tomorrow. Veți primi prezentarea, prezentările mâine, mâine, după uh, aceste introduceri. Mulțumesc! Sănătatea și dezvoltarea durabilă, lucruri interconectate și, general, dezvoltarea este strâns legată de sănătatea și anul trecut au apărut niște documente care uh, au arătat importanța acestor teme, de exemplu, siguranța și sănătatea în uh, domeniul urban și avem și multe beneficii economice. Un raport uh, foarte recent arată care sunt beneficiile economice ale unor investiții în sănătate și în uh, țările puțin dezvoltate, factorul multiplicator este de până la 20. 20. O să mă concentrez pe acele părți interesate, stakeholders, care chiar activează în acest domeniu. Și apoi mă voi întoarce la partea de cercetare, dezvoltare și inovare. Așa cum s-a spus, e mare nevoie de cercetare, de inovare pentru tot ce înseamnă uh, produse de sănătate și pentru toate patologiile, inclusiv cele uh, infecțioase. Există boli tropicale neglijate, multe dintre ele sunt prevalente în țările mai sărace. Acolo nu există nici diagnostic, nici vaccin uh, și nu avem nici cea mai elementară uh, acoperire de sănătate pentru TBC iar companiile farmaceutice nu au niciun fel de interes de a activa acolo, în aceste țări sărace. Și acolo e nevoie de capacități foarte mari uh, și de-a lungul lanțului de dezvoltare trebuie făcute niște verificări de respectarea unor norme și standarde internaționale. În multe țări aceste capacități nu există mă refer la tratamente, când tratamentele există, ele trebuie să fie și sigure, dar și suficient de ieftine pentru ca lumea să și le poată permite. Deseori acești actori uh, umanitari și ONG-uri fac foarte multe lucruri, au roluri complementare și multiple de informare, de intervenție, etc. Și acum să vedem cam care ar fi peisajul acestei uh, sănătăți globale, care ar fi țintele. Um, ne dorim uh, o acoperire de 100% pentru principalele boli identificate, dar și să se rezolvă pe totdeauna problema obiectivelor mileniului care încă nu au fost uh, îndeplinite. Avem boli neglijate, cronice, uitate și sănătatea copiilor de asemenea. Cum facem acest lucru? Ne concentrăm pe oamenii cei mai săraci care au cele mai mari nevoi, deci pe grupurile cele mai defavorizate, adică tineri, femei, dar tineri și femeile sunt și factori și agenți ai schimbărilor. E nevoie probabil de sisteme de protecție socială care să cuprindă și zonele rurale, să cuprindă și muncitorii precari. Ne întoarcem, bineînțeles, la problema bugetară, pentru că de la un sat îndepărtat până la centru s-ar putea ca bugetul să fie pur și simplu insuficient. Cum se poate face acest lucru? Cum poate fi acoperită toată lumea, nimeni să nu fie lăsat în urmă. Pentru asta avem nevoie de mai multe date și informații. E bine, la nivel național și regional e nevoie de o mai bună colectare a datelor epidemiologice și de sănătate. Încă o dată, consolidarea capacităților în domeniul cercetării și dezvoltării eh, și inovării sunt foarte importante. Majoritatea ONG-urilor și a, a, a partidului de civilă menționează că uh, Sănătatea nu trebuie să fie finanțată din buzunarul oamenilor și nici din uh, donații private. Trebuie să existe un sistem public. Ce înseamnă asta? Țările partenere trebuie să mobilizeze resurse pe plan intern. Să nu uităm uh, angajamentul de la Abuja pentru Uniunea Africană. Asta poate să fie într-adevăr o piatră de hotar. De asemenea, avem și grupul de finanțare inovatoare care propune o finanțare pe sănătate până la 0,1% din produsul brut național și asta ar putea să uh, aibă impact asupra cheltuielor de sănătate per capita. Avem probleme cu politica fiscală, taxe și impozite. E nevoie de o lărgire a bazei impozabile e nevoie de planificare și chiar dacă există planuri de sănătate, sunt ele suficient acoperite cu buget? Avem țări cu venituri foarte reduse care oricum nu vor avea niciodată posibilitatea de a avea o uh, asigurare universală de sănătate, deși acesta este uh, obiectivul trebuie ca pe planul Uniunii Europene să ne respectăm angajamentele în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare ODA. Având în vedere țintele care au fost adoptate, ă, acțiunile trebuie să fie cât se poate de bine țintite. Cât privește fluxurile financiare, avem date în 2012 Mă refer la finanțările populației pentru a-și asigura servicii de sănătate. Vedeți că mai mult de jumătate din acești bani vin direct de la uh, oameni care n-au niciun fel de acoperare de asigurare de sănătate. Ce privește programarea actuală, numai 17 țări au considerat că sănătatea este o prioritate, chiar și în urma crizei Ebola, dar poate că tocmai din cauza acestei crize bugetul pe anul viitor va crește sperăm. Ne așteptăm ca Parlamentul să fie un adevărat uh, campion și vector uh, pentru a promova uh, importarea, importarea finanță, importanța finanțării sănătății. Pe plan european există mai multe exerciții și proiecte, de exemplu, revizuirea la jumătate de parcurs a proiectului de cooperare Orizont 2020, etc. În general, avem nevoie de o nouă abordare pentru uh, Uh, sănătatea pe plan global. Avem această țintă după 2015, inclusiv noile obiective de dezvoltare, iar agenda pentru schimbare arată principalele ținte. Vom vedea cum va fi ea implementată. Iar pe plan internațional, Știm bine că au loc și alte discuții paralele, dar complementare, cum ar fi cele legate de dezvoltarea durabilă. Important este ca sănătatea să se afle în centrul atenției și în centrul tuturor acestor inițiative, pentru că timpul este foarte prețios. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, timpul ne presează. Acum întrebări. Am și o întrebări, dar o să-i las pe colegi să uh, pună primele întrebări. Avem mai mult colegi care s-au exprimat, nu știu cam câți, poate puteți să ridicați mâna sau să faceți semn dacă doriți să interveniți ca să știu cam uh, câtă lume va participa. Okay, so maybe about three minutes each. Cam trei minute de persoană. Avem timp, de fapt, pentru această rundă până la 4 și un sfert, domnul Davosti. And thank you for all... Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc celor trei vorbitoare. Am câteva întrebări și poate și câteva observații de făcut. Înainte de toate, dați-mi voie să încep cu întrebările pentru Organizația Mondială a Sănătății. Ați menționat deja că criza produsă de Ebola noi am avut dezbateri deja pe această temă în comisia noastră în legătură cu lecțiile învățate, dar noi am avut uh, o atitudine critică la răspunsul primit din partea OMS cum uh, vă autoanalizați uh, propria activitate în ce privește reacțiile dumneavoastră față de această criză pentru a putea uh, dispune pe viitor de un sistem mai funcțional în ce privește alerta rapidă. A fost menționat și aspectul bunei guvernanțe în acest domeniu. Nu pot decât să fiu de acord cu această idee dar le-aș întreba pe cele trei invitate care sunt așteptările pe care le au față de conferința din iulie, când e vorba de alocații din bugetele naționale ale țărilor în curs de dezvoltare pentru uh, construirea unor sisteme uh, mai solide în domeniul sănătății. Care sunt, cum spuneam, așteptările pe care le aveți în ce privește mobilizarea unor fonduri interne în favoarea sectorului sănătății. M-ar interesa punctele dumneavoastră de vedere, așteptările pe care le aveți. În ce privește prioritățile, dacă ne dorim un sistem de asistență medicală eficient, și funcțional pe plan global, trebuie să fie stabilite priorități. Pentru că fondurile sunt limitate. Deci, cum vedeți dumneavoastră, buna echilibrare în privința stabilirii priorităților a astfel încât efectele să fie maxime de pildă în combaterea malariei. De asemenea, a sănătății reproductive. Știți care este poziția socialdemocraților când vorbim despre problemele de drepturi reproductive. Nu vreau să intru aici în amănunte, dar mă interesează prioritizarea fondurilor din punctul dumneavoastră de vedere. Mă voi opri aici și aștept cu interes răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, Norbert Neusser. Doresc și eu să mulțumesc celor trei experte și întrebările mele se vor referi la 3-4 domenii în combaterea Ebola. Am înțeles cu toții că Organizația Mondială a Sănătății a fost uh, aspru criticată pentru reacțiile foarte întârziate. Deci, uh, mă alătur și eu întrebării lui Ivo, care sunt uh, concluziile, uh, învățămintele pe care trebuie să le tragem pentru ca pe viitor să nu reacționăm la fel de lent. Iar în ce privește fundația germană privind populația mondială și fondul uh, global, știu că se acționează uh, concentrat pe anumite teme. M-ar interesa uh, cum se poziționează aceste două organizații, dar și OMSUL față de uh, rezultatele în uh, întâlnirii care urmează să aibă loc în septembrie la New York în ce privește obiectivele durabile. Pentru că eu cred că uh, deja se pregătesc în acest sens pentru a-și orienta activitatea viitoare bazându-se pe acele obiective. Important este ca sistemele de asigurare a sănătății și asistenței sociale și medicale să devină mai funcționale. Deci mă interesează și asigurările de sănătate și asigurările sociale în țările în curs de dezvoltare. Ce puteți face pentru a îmbunătăți lucrurile aici? Iar revenind la criza Ebola, cred că în cele trei țări africane afectate, criza Ebola a, a demonstrat cât de uh, slab pregătite sunt sistemele de um, sănătate în aceste țări și că uh, și Uniunea Europeană trebuie să aibă o contribuție uh, mai importantă pentru ca aceste sisteme să se consolideze să valorificăm și uh, fondurile pentru cercetare, pentru ca pe viitor să încercăm să împiedicăm răspândirea unor epidemii uh, ca cea de Ebola. Dar cred că și cercetarea de bază uh, este neglijată uh, și uh, cercetarea în domeniul farmaceutic, pentru că fondurile sunt foarte limitate. Și o ultimă întrebare. Cum se derulează cooperarea între Organizația Mondială a Sănătății, Fondul Global și Fundația pentru Populația Mondială? Există aici colaborare concentrată pe anumite proiecte sau între anumite țări? Mulțumesc! Michel Gărâț și Maria Hăbăr după aceea. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că trebuie să ne uh, gândim la uh, aspectele structurale în abordarea privind uh, accesul la sănătate pe plan global. Parcă s-au spus toate, dar trebuie să repetăm anumite lucruri. Pentru că de 10, de 20, de 30 de ani ne confruntăm cu aceleași probleme. Cred că trebuie schimbată metodologia. Dacă ne gândim la ce s-a spus la Addis Abeba, la ce s-a discutat la uh, Monterey, există lacune teribile în domeniul sănătății. Există multe promisiuni, uh, dar uh, lipsite de rezultate. Trebuie ca statele membre să dovedească până la urmă că sunt hotărâte, că abordează problema curajos. Pentru că, din păcate, anumiți reprezentanți guvernamentali au o atitudine lamentabilă dacă ne gândim la recentele naufragii din Mediterana, cum se ascundă uh, unii uh, în fața realității. Deci situația ne obligă, nu uh, avem vreo posibilitate de a alege, ci trebuie să acționăm. Deci, sigur că putem să renoim promisiunile, dar dacă nu schimbăm metoda, nu vom ajunge la rezultatele scontate trebuie să ne angajăm pe termen lung la acțiune acțiuni, inclusiv uh, Fundația Stiftung für Weltbevölkerung, fie uh, fondul global trebuie să devină actori strategici pe termen lung. Trebuie să existe și aici finanțări pe termen lung. Trebuie să insistăm asupra acestei idei. În ce privește accesul la asistența medicală? Trebuie de asemenea să ne gândim la metodele uh, pe care le aplicăm. Știm ce uh, trebuie investit, dar de ce nu investim de fapt dacă ridicăm standardele în domeniul sănătății, asigurării de bătrânețe, uh, ar trebui ca și țările în curs de dezvoltare să ne urmeze exemplul. Aș vrea să pun o întrebare uh, adresată în mod special Organizației Mondiale a Sănătății, chiar dacă nu este foarte originală. Uh, din păcate, uh, OMS-ul a fost sever criticat în legătură cu reacția foarte întârziată uh, față de răspândirea ebolei. Nu a existat o mobilizare generală, dar uh, OMSul uh, are o poziție uh, indispensabilă pe plan global în uh, ce privește colaborarea. Deci nu vrem acum să stigmatizăm această organizație, dar trebuie să tematizăm um, subiectul pentru a îmbunătăți lucrurile. în ce privește sănătatea uh, reproductivă, iarăși ni se spun aceleași lucruri. Cu experiența dumneavoastră, Puteți să ne spuneți uh, ce își doresc femeile în cur- țările în curs de dezvoltare? Pentru că uh, ce vă spun dumneavoastră femeile din țările în curs de dezvoltare vis-a-vis -vis de sarcină, de uh, prevenția față de o sarcină nedorită, dacă ele au posibilitatea să se exprime liber dincolo de constrângerile dogmatice, fanatice, care este dorința femeilor, de fapt. Aveți posibilitatea să le abordați în acest sens pentru a face după aceea propuneri care să elaboreze o politică favorabilă acestui domeniu. Și dacă ne gândim, Fondul Global de Combatere a HIV-SIDA, malariei, TBC-ului, și eu sunt uh, susținător al acestui fond, dar uh, uh, aș vrea să putem spune că a fost o uh, poveste de succes, să putem spune că într-o manieră sensibilă incidența acestor uh, infecții a scăzut. Pentru că, din păcate, există și obstacole aberante de care s-a lovit acest fond și trebuie să-i apreciem pe cei care au avut curajul să învingă aceste obstacole. La final, toată lumea e mai înțeleaptă, dar eu mi-aș dori să avem înțelepciunea în urma unor procese. Mulțumim, Maria Hoibuc. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru aceste prezentări. Am văzut că chestiunile de sănătate sunt complexe și multifacetate. Subliniez că sănătatea este strâns legată de relațiile socioeconomice în care trăiesc oamenii. Chestiunea sănătății ține de dreptate sau și de dreptate. De ani de zile încercăm să schimbăm ceva. Și sunt perfect de acord cu Charles Gerens. Oare procedăm corect? Oare lucrăm uh, în sistemul corect cu instrumentele cele mai bune? Nevoile oamenilor din țările cele mai sărace sunt în continuare trecute cu vederea de fiecare dată când discutăm despre accesul la sănătate. Lipsește punerea unui diagnostic, vaccinul, tratamentul, sunt lucruri care nu există sau pe care cei de acolo nu și le pot permite sau care sunt uh, învechite și atunci ne întrebăm cum putem noi să schimbăm situația, pentru că fenomenul nu este unul nou, de ani de zile ne însoțește. Știm că avem nevoie de mai multă cercetare și știm și că ne costă bani totul. Disponibilitatea față de angajarea de sume mari nu mai este atât de mare. Comparativ cu 1990 și cu 2009, uh, lucrurile stagnează. Nu mai există disponibilitatea de a oferi bani pur și simplu. Ce se întâmplă până la urmă? Cum putem să eliberăm sume mai mari de bani? Cum putem să dăm dovadă de mai multă voință politică și cine va coordona întregul demers. Ce se întâmplă și cu cercetarea? Fiecare acționează pe cont propriu după cum îl taie capul sau există niște planuri de acțiune pentru întregi regiuni? Pentru regiuni din Africa cu probleme similare, dacă e să ne gândim la Ebola. O altă întrebare am vrea ca sănătatea să fie un subiect tratat exhaustiv, într-un spațiu amplu. Dar uh, n-am vrea să avem un pom de Crăciun în acest plan uh, strategic. Deci, cu atât mai mult trebuie să fim preciși în exprimare, pentru că există această sarcină multifacetată. V-ați gândit cum ați putea formula totul în așa fel încât să acoperiți întreaga sarcină? Am o întrebare și către doamna de la OMS. Ne-ați spus că structurile sunt foarte complexe și că de aceea vă este greu să implementați noi programe. Dar aceasta nu este o dilemă nouă. Ce idee are OMS cu privire la generarea de o, structuri mai bune? Sau mereu rămâneți doar la simpla analiză că lucrurile merg prost? Aș vrea să vă întreb ce idei în plus aveți. Mulțumesc. Ignacio Corao. Grazie. Bene, anche io ringrazio. Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc pentru cele două prezentări. Nu vreau să repet ceea ce au spus cei doi colegi înaintea mea. Există o mare amenințare aici, dată de lipsa de resurse, de strategie și de programe. Sunt întreprinse acțiuni, dar nu întotdeauna cu un efect, pentru că fie nu există resurse suficiente, fie resursele sunt risipite Trebuie să avem sisteme de sănătate care să funcționeze cu adevărat. Și am o întrebare. Ne uităm la Addis Abeba și la New York. Noi și alte instituții de acolo avem o întrebare. Care ar trebui să fie linia noastră? Ce credeți că ar trebui să facem? Cu ce abordare? Avem raportul cu privire la finanțare și dezvoltare. Să introducem ceva acolo. S-a făcut o sugestie cu privire la o agendă obligatorie în ceea ce privește promisiunile făcute. Statele au făcut tot soiul de promisiuni, însă fără niciun rezultat, pentru că nu s-au soldat cu acțiuni concrete. cel mai bine ar fi să obligăm pe oameni să-și asume anumite angajamente, mai ales pentru regiunile cele mai slab dezvoltate. Avem nevoie urgent de asta. O altă întrebare pentru reprezentanta OMS. Vrem într-adevăr să avem sisteme de sănătate mai bine dezvoltate discutând despre costuri și despre bolile contagioase. E important să avem în vedere și acest efect uh, contagios. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Deci, Mulțumesc. În primul rând profit de această oportunitate pentru a mulțumi pentru cele două prezentări interesante. Nu mai reiau uh, ceea ce au spus colegii mei. Da, sunt și eu de acord că e nevoie de cercetare și dezvoltare pentru a rezolva probleme precum uh, Ebola, de exemplu. Întrebare către OMC cu privire la vaccinuri. Știm că primele rezultate ar trebui să ne parvină în acest an. Aveți mai multe detalii? gândindu-mă la alte epidemii, ați menționat și alte boli, ar fi interesant să ne spuneți lucrați, dacă lucrați sau nu și pe celelalte boli, în așa fel încât să pregătiți alte vaccinuri. Mulțumesc. O întrebare și din partea mea. Ați uh, menționat uh, uh, acea, acel obiectiv cu 86 de dolari per cetățean. Am fost recent în mai multe țări și nu știu zău cât de fezabilă e cifra aceasta. Recent m-am deplasat în Liberia și bugetul este unul minuscul. Nu prea este acest calcul cu 6 de dolari per capita. E fezabil? N-ar fi mai bine să avem uh, niște obiective realizabile în funcție de fiecare stat? ce altceva ar trebui să facem? Pentru că mai mulți colegi au spus că dacă am putea avea această dezbatere odată la 5 ani, ar fi bine, am vedea cum evoluează lucrurile, dar ce să facem altceva? Iarăși există diferențe între state, unde se scurcă mai bine decât altele. Cărui fapt îi datorăm asta? Unde și de ce apare progresul? Vă dau câte trei minute fiecăreia. Nu avem mult timp, vă atrag atenția asupra acestui lucru. De la comisie e domnul Walter Seidel. În urmă cu câțiva ani s-a făcut o comunicare cu privire la sănătatea globală, dar nu știu ce s-a ales de aceasta. Totul a ținut de legislatura trecută. Poate că ne puteți spune și dumneavoastră ce a rezultat în urma acestui document și ce se discută la comisie. Vă repezesc, dar uh, putem reveni întotdeauna la acest subiect. Mulțumesc că ne oferiți posibilitatea să ne referim la acest lucru. V-ați referit la comunicarea din 2010 cu strategia pentru ajutor pentru sănătate. Am ascultat prezentările experților invitați și nu prea găsesc ce să critic uh, din aceste prezentări, pentru că a fost, uh, a fost foarte bine punctate problemele, le-am identificat și noi în plan european. ajutorul pentru sănătate nu e structurat doar în funcție de atitudinea Uniunii Europene față de acesta. Totul ține de o strategie politică, într-o oarecare măsură, cu diferențiere, cu o strategie treptată de renunțare la acest ajutor ne angajăm, de exemplu, mai mult în țări în care au nevoie de noi, de exemplu Sudanul de Sud sau alte state din Africa. Țări precum Filipine, de exemplu, care se descurcă foarte bine, sunt țări de unde ne putem retrage treptat. Uniunea Europeană este un donator, e mai puțin activ în anumite sectoare din uh, state, dar iată că am ajuns în uh, situația de a avea ajutor bilateral în vreo 36 de state. Doamna Vernau s-a referit la asta. La finele lui 2020 vom uh, avea un uh, efect în vreo 18 state, jumătate, deci. Volumul de ajutor însă nu va scădea atât de dramatic pentru că uh, vom uh, oferi volume mai mari în țările în care rămânem prezenți și sporim contribuția și în uh, celelalte fonduri globale la care participăm. Iată care sunt tendințele în linii mari. Ce se așteaptă Comisia din partea negocierilor? Eu cred că acest lucru a fost deja ilustrat în documentele noastre de strategie. Vrem să aderăm la un proiect trasat de Secretariatul General ONU. Există un raport de sinteză acolo în ceea ce privește strategiile de dezvoltare și obiectivele care sunt similare celor ale mileniului, plus noul concept al accesului universal la servicii de sănătate cu noi obiective de sănătate. Din punctul de vedere al Comisiei, E de bun simț că există aceste noțiuni. Față de ce am spus noi, s-ar putea ca, într-adevăr, să nu ne fie axat suficient pe faptul că cea mai mare parte a efortului e gestionată de autoritățile și guvernele din țările în curs de dezvoltare. Chiar și în țările cu venit redus și dependente de ajutor, în continuare, bugetul național este cel mai important, dincolo de orice formă de ajutor. Noi avem tendința de la Bruxelles, de la Washington, de la Geneva să pierdem din vedere acest aspect. De aceea Comisia se concentrează foarte mult pe cooperarea cu autoritățile naționale, pe relația cu guvernele naționale și cu societatea civilă locală. Tocmai de aceea am lăsat ajutorul acolo în plan național. Să nu uităm așadar că trei sferturi din ajutorul nostru este acordat direct statului vizat pentru ca aceste sume să fie apoi gestionate acolo, direct. O mișcare inteligentă și până la urmă să nu uităm că acest ajutor este unul relevant, dar iată că nu îi se acordă atâta atenție precum îi se acordă contribuții noastre la inițiativa Global Health, Sănătate Globală, pentru că iată Uh, aceste state nu au uh, un departament de PR atât de bine dezvoltat precum uh, fondul global. A trebui însă să avem în vedere faptul că se întâmplă asta și să nu pierdem și să nu uităm că ultima decizie e luată în plan național. Avem un dialog strategic și cu OMS, care este o parte importantă a pachetului de ajutorare. Mulțumesc! Mulțumesc! Va fi greu pentru vorbitorii noștri să ofere niște răspunsuri <coughs> rapide. Începem cu reprezentanta OMS. Mulțumesc! sunt uh, specializată în problema bolilor și nu a finanțării pentru sănătate. Vreau să fac această precizare. Mai multe persoane au întrebat care este răspunderea OMS vis-a-vis -vis de Ebola, care sunt pașii următori, care sunt etapele de parcurs. Uh, suntem de acord, deși am fost criticați pe bună dreptate cu privire la această criză. Încercăm să ne reorganizăm și încercăm să ne asigurăm asigurăm că nu se vor mai repeta problemele și în viitor, pe plan intern, avem uh, un audit uh, intern de reorganizare. Vor exista și alte exerciții de acest gen în viitor. În ceea ce privește aceste genuri de evaluări, sperăm că ele ne vor da informații, linii orientative ce privește schimbările de care avem nevoie și pe care poate nu le bănuim în acest moment. Poate că Într-adevăr, există încă mari slăbiciuni pe care încă nu le-am identificat. Până la urmă e vorba de capacități. Este foarte clar că în fața unor urgențe de dimensiuni mici am putut să facem față, dar cu ce s-a întâmplat cu Ebola nu am reușit pe această scară. Deci avem nevoie de reorganizare pe plan regional, pe plan global de asemenea, ne dăm seama că poate că nu am fost suficient de sensibili din punct de vedere cultural vis-a-vis -vis de comunitățile pe care, în care intervenim și trebuie să ne coordonăm mai bine în acest sens. Și parteneriatul va fi, într-adevăr, un lucru important pentru noi în viitor. Cât privește parteneriatul, am intrat în acest gen de relații cu anumite organizații, dar nu pe scară largă și nu așa cum trebuia să o facem. Este foarte clar că pentru bolile acelea neglijate trebuie să existe și să fie acționate alte pârghii pentru a putea exista finanțare în acest sens, pentru a pătrunde aceste comunicătăți, pentru a le informa în ce privește riscurile și pentru asta e nevoie de o, uh, un angajament mai puternic în, în interiorul comunităților, dinspre aceste comunități, acele comunități vulnerabile și, bineînțeles, dialogul cu liderilor. Trebuie să ne extindem capacitatea noastră uh, de cercetare ce privește e, um, urgențele și trebuie să avem cu adevărat capacități mondiale, globale, uh, și să avem parteneriate cu toate instituțiile de profil, de asemenea un fond de urgență pentru ca să nu ne trezim că ne epuizăm propriile surse. De asemenea, sisteme de desfășurare rapidă a forțelor noastre, lucruri care au fost uh, pe bună dreptate criticate în raport și, bineînțeles, avem și reglementări uh, uh, de sănătate naționale pe care, de care trebuie să fim conștienți iar dialogul între diversele regiuni vizate trebuie să fie, bineînțeles, promovat. Și cred că aici statele membre și în europeană, în general, pot să ne ajute, să ne concilieze, să ne stimuleze pozitiv. De asemenea, s-a pus o întrebare legătură cu stabilirea priorităților, cum să se facă acest lucru uh, uh, proiecte cele um, cu cel mai mare impact sau, în general, uh, să fie toate aceste ordini să fie priorități. Cred că aceste priorități trebuie să fie definite în funcție de țară, trebuie să fie proporționale cu nevoile și trebuie să fie implementate nu în mod izolat, ci într-un sistem. Pentru că această compartimentare nu este bună, este destructivă și fragmentează, destabilizează un sistem care altfel ar putea să funcționeze. De asemenea, S-a mai pus o întrebare dacă avem noi sistemele și instrumentele la dispoziție care să ne permite să facem aceste lucruri. Este clar că OMS-ul trebuie în continuare să se implice mai mult în ceea ce privește cercetarea dezvoltarea pentru bolile, să zicem, care nu au fost suficient uh, cercetate, însă să știți că în ce privește um, omologarea vaccinelor în țările mai sărace, noi avem programe puternice care funcționează de multă vreme, deci această monitorizare există. Și peste o săptămână, două săptămâni ne vom uh, întâlni din nou pentru a avea un nou plan de dezvoltare pentru cercetare, dezvoltare, deci un nou, o nouă arhitectură, să vedem cum ne reorganizăm pentru a lucra cu partenerii din domeniul cercetării uh, și să avem mult mai mult impact cât privește cercetarea decât în trecut. S-a pus de asemenea o întrebare în legătură cu vaccinuri care sunt uh, testate, evaluate, mă refer la cele împotriva Ebola. Aceste uh, teste sunt în, uh, în curs, unele dintre ele de tip eugenic au fost deja uh, terminate, finalizate și s-ar putea ca boala să se stingă complet sau să reducă foarte mult înainte ca noi să spunem clar că am găsit uh, un remediu, un vaccin. Însă să știți că anumite produse, de fapt, se apropie, se apropie mult de faza de finalizare, să nu credeți că ne găsim în același punct în care ne găseam acum câteva luni. Da, doamna președinte. Da, v-am rugat să fiți uh, subcintă și următoarea vorbitoare. Mulțumesc foarte mult. S-au pus întrebări foarte interesante. O să încerc să răspund la cât mai multe dintre ele. S-au făcut mai multe comentarii în legătură cu lipsa de sisteme, de lipsa de strategii sau de strategie. O să încerc cumva să uh, răspund la aceste întrebări pentru că, de fapt, ele se referă la o nouă metodă de lucru și uh, fondul nostru, de pildă, se bazează pe ecolurile naționale, pe fondurile și planurile naționale strategice. Țările cuprinse aici trebuie să evalueze ele prioritățile proprii și să vadă ce bani pot obține de la fondul global. Avem un panel sau un board independent de evaluatori care evaluează toate aceste planuri și programe și înainte de implementare și înainte de semnare acestor acorduri trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea, inclusiv pe plan național, uh, că planul respectiv este unul realist care poate fi finanțat de, planul, de fondul global și că este ceva realist. Este important să intrăm în dialog cu comunitățile, așa cum s-a spus, nu știu uh, cum văd lucrurile alte organizații și entități, însă este foarte clar că pe plan național, acolo este momentul și acolo este locul în care se întâlnesc toți acești actori și toți acești parteneri. Ceea ce privește nivelul de finanțare pentru dezvoltare, așteptările respective, este foarte clar că în următoarele zeci de ani ne dorim o creștere a acestor finanțări în domeniul dezvoltării. Cred că există oportunități pentru finanțare inovatoare și responsabilitatea este uh, partajată, așa văd eu lucrurile, probabil peste 20-30 de ani, um, ajutorul pentru dezvoltare se va concentra foarte mult pe țările, într-adevăr, uh, cu, uh, cu probleme, cu țările uh, sărace. Alte țări se vor desprinde din acest pluton. Cât privește alocarea de fonduri de la fondul global, 85% este condiționată, restul are un alt statut, dar banii sunt plătiți dacă uh, țara respectivă face o cofinanțare echivalentă pentru sistemul său de sănătate. Deci nu este ceva fără condiții. Banii suplimentari s-au ridicat ca investiții la 3,2 miliarde însă e nevoie de mult mai mult. Trebuie să atingem un prag de 3%. Și la fiecare țară există un prag uh, care trebuie atins pentru a face aceste investiții. În ceea ce privește prioritățile, da, stabilirea acestora trebuie să se petreacă pe plan național, așa cum s-a spus, însă uneori este foarte greu să împarți între priorități verticale, orizontale și asta din perspectiva țărilor oameni, anumite țări nu pot să dea tratament pentru SIDA, HIV, dacă nu au sistemul uh, pus uh, sau pe picioare acolo. În alte țări avem alte problematici. Trebuie să ne asigurăm că următoarea generație nu va mai cunoaște HIV și SIVA, SIDA. Sunt țări în care femeile nu sunt deloc prezente în aceste eforturi. Trebuie investite uh, Uh, vestite și făcute eforturi în ceea ce privește conștientizarea femeilor și, bineînțeles, a, a tinerelor mame. Prioritățile înseamnă munca împreună, dar dacă aș referi la Ebola, acum, doamnă președinte, întrerupe. Vă rog frumos, pe scurt. Da, foarte pe scurt, vreau să spun ceva despre Ebola. Fondul global a contribuit la aceste eforturi, inclusiv prin bani de la Fondul de luptă împotriva malaria. Și, într-adevăr, cât privește țările afectate, noi ne concentrăm pe aceste țări, inclusiv în perspectiva pagubelor provocate de Ebola. Vă rog frumos, trei minute maxim, spune doamna președinte pentru următoarea vorbitoare. Da, într-adevăr, avem multe de făcut și vorbeam despre acei 86 de dolari per capita. Sunt multe de făcut și dacă nu facem ce e de făcut, atunci situația va fi și mai proastă. Avem nevoie de date, de date comparabile, de transparență. Acesta ar fi principalul mesaj. În ceea ce privește sănătatea nou-născuților, există posibilității anumite fonduri ONU care pot să acopere aceste, uh, aceste probleme. Într-adevăr, trebuie să fim ambițioși. Anumite țări au reușit să se descurce în fața unor urgente, urgențe și mă refer și la țările care finanțează acei 15%, unele țări reușesc. Mă mai refer la un uh, lucru și anume problema de gen, um, mă refer și la drepturile umane, mă refer la responsabilitatea corporată și cât privește rolul femeilor, știm ce este o femeie și știm că ea are anumite nevoi, dar unele femei nu sunt conștiente că au posibilitatea de a alege, că au anumite drepturi, că au dreptul să aibă anumite produse și așa mai departe. Deci, în sfârșit, putem discuta în continuare pe anumite subiecte. Mulțumesc! Well, can, can we thank our three speakers for coming here today? Mulțumesc celor trei experte care au venit astăzi și au făcut aceste prezentări excelente. Trebuie să vedem acum cum putem uh, implementa în practică uh, propunerile făcute de dumneavoastră, pentru că domeniul este foarte important și trebuie să urmărim în continuare ce se întâmplă în cele trei țări care s-au confruntat cu epidemia de Ebola. Mulțumesc foarte mult, îmi pare rău că ne aflăm sub presiunea timpului, deci, stimați colegi, Putem trece acum la subiectul următor, care este punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba despre dialogul structurat cu privire la programul de lucru al Comisiei Europene. Pentru colegii care sunt nou veniți în Parlamentul European și în această comisie, cel puțin o dată pe an există un exercițiu anual care se bazează pe acordul cadru între Parlamentul European și Comisia Europeană. Ideea este că deputații au posibilitatea să coordoneze cu comisia proiectele lor pentru activitatea viitoare, de asemenea să analizeze ce s-a întâmplat în anul precedent. Comisarul nostru este nou uh, și-a preluat mandatul în noiembrie și el uh, a venit în repetate rânduri în comisia noastră pentru a vorbi despre criza Ebola și despre multe alte aspecte. Noi putem uh, pune întrebări în legătură cu uh, programul viitor și după aceea vom încerca în cadrul unui dialog să exercităm o influență asupra activității Comisiei în 2016. Există foarte multe crize internaționale. Întrebarea este cum putem să le structurăm activitatea noastră pentru a, a avea un impact asupra rezolvării crizelor. La începutul acestei întâlniri, domnule comisar, am discutat și ceea ce se întâmplă în Mediterana și colegii doresc să audă din partea dumneavoastră ce gândiți în legătură cu evenimentele recente și ce intenționează Comisia să facă vis-a-vis -vis de această tragedie umanitară. Am păstrat un minut de reculegere. Știm că uh, va avea loc un uh, consiliu, chiar uh, poate că în seara aceasta Vom avea o declarație din partea Consiliului în legătură cu evenimentele din Mediterana. Având în vedere că veniți dintr-o țară riverană, cu siguranță urmăriți uh, cu maxim uh, preocupare ceea ce se întâmplă. Vă dau cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, Linda. Stimați colegi, pentru mine este o plăcere să revin în mijlocul dumneavoastră în Comisia DV unde mă întâlnesc cu colegi și cu prieteni care au preocupări similare cu ale mele. După cum știți, este cea de-a treia prezența mea în uh, această primă parte a mandatului meu, din care au trecut șase luni. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi a oferiți să mă întâlni cu dumneavoastră. Dați-mi voie să încep, după cum a spus și Linda, cu o referire la noua uh, tragedie care s-a produs în Mediterana și care m-a șocat profund. Este o rușine pentru umanitate. Ca europeni, membri ai Uniunii Europene, avem obligația morală și politică pentru a face tot ce este în puterea noastră pentru a preîntâmpina evenimente similare. Nu putem lăsa Mediterana să devină uh, un mormânt pentru uh, imigranți și pentru solicitanții de azil. Sunt încrezător că ministrii uh, de externe și ministrii de interne analizează acest subiect la Luxemburg uh, în uh, adevărata lor dimensiune. Dar eu am venit astăzi uh, pentru a discuta cu dumneavoastră pe, despre ce s-a întreprins în ultimele șase luni și să vedem și ce avem de făcut pe viitor. Ce a funcționat bine și ce nu a funcționat. Dați-mi voie să mă refer la viitoarele noastre priorități și provocări. În primul rând, Ebola. De la începutul mandatului meu, Izbucnirea epidemiei Ebola a constituit o prioritate majoră. Acum șase luni, situația la fața locului în statele afectate a fost deosebit de proastă. Astăzi pot să vă informez că situația s-a îmbunătățit. Există vești bune, mai ales uh, în Liberia, dar acum și în Sierra Leone. Mai puțin în Guinea, unde în continuare numărul îmbolnăvirilor a crescut. Este însă o mare provocare să reducem îmbolnăvirile la zero un obiectiv politic major al conferinței uh, privind Ebola, la care și Parlamentul a participat activ, a fost să stimulăm cooperarea uh, regională, pentru că acest lucru este un lucru crucial. Marile provocări sunt o refacere, în primul rând. Am uh, lansat o conferință internațională pentru redresare și reconstrucție, dar asta va necesita un efort pe termen lung. Știți că și colegul meu, Neven Mimița, este foarte angajat în acest domeniu. În al doilea rând, trebuie să tragem învățăminte din modul în care Uniunea Europeană a răspuns la uh, epidemia de Ebola și facem acest lucru acum, această analiză. Dar am constatat că a fost foarte dificil să mobilizăm personalul medical pentru a se deplasa în zona uh, care uh, a avut de suferit. Această problemă uh, a fost analizată și în, într-un număr din statele membre, nu doar prin inițiativa căștilor albe, Încercăm acum să formăm echipe uh, pe bază voluntară, formată din personal medical care să uh, se poată deplasa în zonele în care asemenea maladii uh, există. Dați-mi voie să folosesc ocazia pentru a exprima profunda mea apreciere colegilor din comisie pentru susținerea lor, uh, în mod special vicepreședintei Federica Mogherini, dar și pentru Neven Mimița, Denis Andrew Curtis și Carlos Mădas. Pentru că, uh, de asemenea, dorim să mulțumim raportorului Charles Gărâns din partea Comisiei uh, documentul referitor la Ebola. Alt subiect, criza umanitară din Siria. S-a mai spus în repetate rânduri ne confruntăm în Siria cu cea mai teribilă criză umanitară din uh, vremurile recente. Și este o criză cu implicații globale. Este o criză care amenință stabilitatea și securitatea uh, dincolo de Orientul Mijlociu. După cum știți, am vizitat regiunea la începutul mandatului meu. Am vizitat campul de, uh, la tabăra de refugiați din Turcia. Împreună cu Federica Mogherini am vizitat de asemenea Iordania și Libanul împreună cu colegul meu Johannes Han. În cadrul acestor vizite am constatat cât de grele sunt condițiile de viață pentru refugiații sirieni. N-am să uit uh, agonia, disperarea din ochii copiilor și mamelor lor din taberele de refugiați din Beca. De asemenea, am văzut cât de diferit uh, operează instrumentele europene uh, pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale refugiaților. Asistența pe care o acordăm noi este esențială în, la fața locului. Totuși există tensiuni care apar între refugiați și în cadrul comunităților lor. Țara gazdă, guvernele țărilor gazdă au uh, dovedit o generozitate ieșită din comun. Totuși, situația uh, din punct de vedere al securității se deteriorează și uh, asta, într-un fel, reduce și spațiul de protecție pentru refugiați. Există în același timp măsuri de control la graniță mai severe luate de autorități. Eu înțeleg toate preocupările uh, acestor uh, țări gazdă, dar în același timp trebuie să determinăm pe toți să își păstreze obligațiile internaționale vis-a-vis -vis de refugiați, iar acesta este o prioritate în agenda mea. Situația din Siria, de asemenea, aduce în uh, prim plan probleme legate de conflict internațional, de terorism internațional, care de asemenea provoacă crize umanitare. Acum câteva săptămâni am vizitat Mali și am văzut care este pericolul pe care îl declanșează organizațiile teroriste cum sunt Boko Haram sau Daesh campaniile lor de uh, teroare brutală determină oamenii să își părăsească locuințele, uh, sunt uh, despărțiți membrii aceleiași familii, ceea ce duce la disperare în zonă. Tocmai de aceea uh, este nevoie să acționăm pe plan internațional mai hotărât ca oricând pentru că uh, acest fenomen al refugiaților uh, nu înseamnă doar o provocare umanitară, este o chestiune care trebuie să își găsească un răspuns pe plan politic. Iar din acest punct de vedere voi continua să colaborez cu colegii mei, Mimicea și Han pentru că, de fapt, trebuie să-i reintegrăm, reintegrăm pe cei care și-au părăsit uh, zonele uh, și locuințele uh, de baștină. Trebuie să elaborăm o strategie pe plan european care să devină eficientă, să răspundă necesităților refugiaților și să permită întoarcerea lor acasă colaborarea în cadrul agendei europene eh, pentru eh, migranți este necesară, iar această agendă eh, sper să fie adoptată de către Colegiul Comisarilor cât mai repede cu putință, pentru că va constitui baza pentru acțiuni țintite pentru a îmbunătăți situația pe plan umanitar. Și mai este și element dezastrele uh, naturale. Relevant. Rezistența este astăzi mai relevantă ca oricând. Avem exemple recente, cum ar fi ciclonul din Vanuatu, și ne arată că prevenția este mult mai bine decât vindecarea. E important să fim pregătiți și să avem măsuri de reducere a dezastrului, pentru că aceste lucruri pot salva vieți. Acum câteva zile m-am deplasat în Serbia și în Croația. La Belgrad am fost însoțit de uh, colegul meu, Zavostia, și am putut să urez bun venit Serbiei în mecanismul de protecție civilă europeană. Este un pas care ne ajută în uh, încercarea noastră de a oferi un răspuns în cazul de dezastre. În Croația ne-am deplasat în regiunea Slavonia, o zonă lovită puternic de inundații în mai trecut. A fost pentru mine destul de clar că reducerea riscului de dezastru trebuie să rămână o prioritate cheie. Permiteți-mi să mă refer și la conferința internațională în ceea ce privește reducerea riscului dezastrelor din Sendai. A fost un eveniment major în cadrul căruia Uniunea Europeană și-a asumat un rol de leadership. A participat activ în procesul de negociere. Sunt încântat să văd că elemente semnificative ale poziției europene au fost convenite, incluzând stimulentele de a face evaluări uh, de management a riscului și um, de a ne pregăti într-o manieră eficientă pentru ceea ce va urma. Nu e niciun secret însă că ne-am fi dorit un rezultat mai ambițios. Comunitatea internațională ar fi putut să fie și mai îndrăzneață. Acum însă trebuie să lucrăm din greu pentru a implementa și consolida cadrul asupra căruia s-a convenit e vital să ne asigurăm că există coerență între acțiunile de la Sendai și negocierile pentru finanțarea dezvoltării durabile de la Addis Abeba. Avem și uh, obiectivul de dezvoltare durabilă la New York și acordul pentru mediu de la Paris. Între toate acestea se existe concordanță. Dragi colegi, permiteți-mi acum să mă refer la provocările ce ne stau înainte. În primul rând, trebuie să facem față nevoilor fără precedent. Există crize multiple și acest lucru pune presiune pe sistemul umanitar. Vă sunt recunoscător pentru efortul continuu de a ne ajuta și de a oferi resursele necesare în fața nevoilor în creștere. La finele lui martie am participat la conferința pentru Siria Cuveit 3. Cu satisfacție raportez în fața dumneavoastră că Uniunea Europeană și-a uh, respectat obligația morală. Promisiunea noastră, angajamentul nostru a fost în total de 1,1 miliarde de euro, dublul față de ce am promis anul trecut. 500 de milioane de euro vin din bugetul european. Uniunea Europeană a fost cea care a ridicat ștafeta și iată că, împreună cu ceilalți donatori, s-a ajuns la un angajament de 3,8 miliarde de dolari. Dar, după cum bine știm, criza din Yemen este în afara oricărui control. Situația din Libia, așa cum am spus deja, cauzează noi tragedii. În al doilea rând, summitul global umanitar. Evident, sistemul umanitar a ajuns la limitele sale. Nevoile și provocările sunt în creștere într-o vreme în care finanțarea nu crește în același ritm. Trebuie ca ajutorul umanitar să fie mai eficient și uh, eficace. Summitul din anul următor ne oferă oportunitatea unică să reflectăm la această problemă, să ne consultăm, să facem un schimb de opinii și de propuneri și, bineînțeles, să ajungem la concluzii concrete. Summitul acesta va avea loc la Istanbul. Este o oportunitate extraordinară de a construi punți de cooperare la nivel transcultural. Să mergem dincolo de concepte de genul nord și sud, est și vest. Rezultatul uh, de la Kuwait 3 ne arată că putem să obținem exact asta. Solidaritatea este un principiu, principiul uh, moștenirii noastre, principiul patrimoniului nostru comun, mă scuzați. Propun să adoptăm o comunicare în privința acestui summit ca punct de pornire, ca bază la Consiliu, în așa fel încât în pregătirea pentru summit să ne putem consulta cu toate părțile interesate. Pentru mine, consultarea cu Parlamentul European, în special cu această comisie, este o prioritate. Voi propune în cele ce urmează o reuniune exact pe acest subiect. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu raportorul, prietenul meu drag, Enrique Guerrero Salom. În al treilea rând. Educația Experiența grea ne arată că, până la urmă, educația este o precondiție pentru dezvoltare, pentru rezistență și, la fel de important, educația face ca copiii să nu mai devină pradă ușoară terorismului internațional. Dacă vrem să avem succes, nu mai trebuie să permitem să existe generații întregi de copii pierduți în țările afectate de, de conflict. Este o obligație morală, dar este și o acțiune rațională în același timp. În al patrulea rând, consensul cu privire la ajutorul umanitar avem uh, o lume într-o continuă schimbare, cu multe provocări. Acest consens față de ajutorul umanitar rămâne achiul umanitar al Uniunii Europene. Reprezintă angajamentul nostru partajat față de un ajutor umanitar de principiu și eficient. În acest spirit, Comisia, precum și statele membre, au început să Uh, se gândească la implementarea acestui consens și vom ține cont de învățămintele trase în urma implementării primului plan de acțiune. Vom ține cont și de recomandările evaluării independente pregătite în anul trecut. De asemenea, ne vom consulta cu părțile interesate. și aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră. Serviciul meu va organiza un prim schimb de opinii cu dumneavoastră înainte de vacanța parlamentară din această vară. În al cincilea rând, politicile de gen. Noile noastre politici de gen subliniază grija pe care o are Comisia față de violența pe bază de gen. Vrem să prezentăm această problemă ca atare, să venim cu acțiuni bine țintite și cu o uh, instaurare de capacități în acest sens. Acum avem proiecte în derulare în Siria și Republica Democrată Congo. În al șaselea rând, uh, dezvoltarea de, de dezvoltarea UE-AID, ajutorul umanitar european. Uh, Vom avea în 2015 un an important pentru că este anul uh, voluntariatului european. În ianuarie am văzut cum uh, oamenii au participat la ziua de informație și networking dedicată voluntariatului. Și acum aștept cu nerăbdare să văd acțiuni concrete la fața locului. Suntem în etapa de autorizare a organizațiilor. Primele posturi vor fi, pentru voluntari vor fi uh, puse la dispoziție în acest an, până la finele anului. Vom avea un eveniment de lansare în decembrie și mă bazez pe noastră pentru a sensibiliza publicul față de acest subiect în regiuni. Dragă Linda, dragi colegi, mulțumesc încă o dată pentru atenție și ca întotdeauna Mă bucur de pe acum de dezbaterea fructoasă care va avea loc în acest mediu cât se poate de prietenos asigurat de Comisia DEVE. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule comisar, spune președinta. 11 vorbitori s-au anunțat la cuvânt, mă uit puțin pe ceas. Nu uitați, avem și un vot astăzi, un vot foarte, foarte important și este crucial să respectăm timpul alocat. Mai sunt și două avize de dezbătut, două minute pe fiecare vorbitor. Voi porni și cronometrul și voi fi strictă. Dau cuvântul lui Enrique Guerrero Salom, care este uh, raportorul nostru. Nu știu dacă o să rezist eu două minute și jumătate. În sfârșit, uh, mi se pare că tot ce s-a discutat aici și ce se discută în acest exercițiu este ceva foarte interesant. Însă știți bine că eu am trecut printr-o adevărată fază de tortură. Am uh, negociat în numele socialiștului programul de lucru al comisiei și a fost o sarcină foarte, foarte neplăcută. Probabil cea mai ingrată pe care o poți avea la Parlament. În sfârșit, eu cred că ne putem orienta pe două direcții. Pe de o parte cerem comisiei să facă ceva, asta putem să facem. Pe de altă parte și comisia poate să ne ceară, să ne solicite nouă Parlamentului uh, idei despre ce ar trebui să facă Comisia în 2016. În sfârșit, programul Comisiei nu vorbește prea multe despre ajutorul umanitar. Însă este adevărat că comisarul de profil sau de resort a venit de mai multe, ori, mai multe ori în fața noastră și astăzi ne-a făcut un bilanț complet a ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni. Bineînțeles că avem lucruri neprevăzute care pot apară, dezastre naturale, de pildă. Uh, aceste lucruri se pot întâmpla oricând și ne pot depăși. Avem însă și conflicte, conflicte de durată, care probabil se, vor se vor agrava în viitorul apropiat. Orice ar fi, trebuie să fim uh, pregătiți și pentru aceste eventualități. Avem crizele care se cunoscute în Siria, în Irak, în Africa, Nigeria, etc. Ne-ați spus și despre ele. Și de aceea vreau să le întreb direct pe comisar să ne spună ce se preconizează exact uh, cât privește aceste crize. Mi-aduc aminte că la audierile pe care le-am avut, comisarul a spus că este un adevărat mm, protector al refugiaților, un promotor al drepturilor omului. Ce să facem cu acești refugiați? Cum să poate asigura pur și simplu supraviețuirea lor. Ce să facem cu țările acestea de primire? Ce facem cu fluxurile acestea de refugiați? Am văzut că e foarte clar uh, vorba de o încălcare clară a drepturilor omului uh, când vorbim despre situații ca cele ale oamenilor care vin din Siria. Uh, cred că, în acest sens, la Comisia Executivă trebuie să se coopereze mai bine între diversi comisari, uh, pentru că avem aici uh, și nevoie de un dialog cu comisarul vizat la, la migrație, problema de migrație, de frontiere. În sfârșit, în fiecare zi, pe coastele europene eșuează atâtea embarcațiuni, mor atâtea mii de persoane. Cât privește comunicarea pe care ne tot, primite, ne tot promite Comisia, ne-ați spus ceva despre începutul uh, toamnei, dar aș vrea să fim uh, gata în septembrie și nu, nu știu, în decembrie să lucrăm împreună, să lucrăm împreună în perspectiva zilei de la Istanbul. Încă un lucru, în ceea ce privește caracterul previzibil al ajutorului umanitar ce să facem pentru a nu repeta greșelile trecutului. Organizația Mondială Alimentară se pare că nu este la în înălțime în Siria. Uh, în Palestina avem de asemenea probleme, Crucea Roșie se izbește de probleme mari uh, în Libia, etc. Ce să facem cu aceste organizații? Ne-ați spus că există un consens umanitar uh, Uh, însă consultările pe plan internațional uh, durează de ceva vreme pentru a încerca să se restructureze peisajul umanitar mondial. Comisia ce crede? Ce ne poate prezenta? Acum, creșterea ajutorului umanitar sau sporirea acestuia. Parlamentul nu are el la dispoziție instrumentele care să-i permită să controleze aceste cheltuieli sau să controleze cine ce cheltuiește pe ajutor umanitar. Asta ține de prerogativa uh, Comisiei Executive. Am propus totuși să existe un uh, raport din partea Parlamentului. Sunteți de acord? Ce credeți? N-ar putea Parlamentul să intre mai mult în o relație interinstituțională mai echilibrată cu Comisia în acest sens? și mă refer la nou regulament pentru ajutor umanitar, care se preconizează ar trebui acordate niște prerogative Parlamentului. Ar fi un mare progres în orice caz. Mulțumim anticipat Comisiei Europene și dorim ca ea să fie mai atent însoțită de inițiativele Parlamentului. Mulțumesc foarte mult. V-am dat uh, timp mai mult pentru că sunteți raportor permanent. Nu o să fiu la fel de generoasă cu ceilalți colegi pentru că pur și simplu nu mai avem timp. Domnul Davosti are cuvântul acum. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, să cerc să fiu cât se poate de succint. Domnule comisar, mă bucur că v-ați întors aici la comisia noastră. În primul rând, apreciem foarte mult munca dumneavoastră în ce privește combaterea virusului Ebola. Sperăm că aceste lucruri vor continua. Prioritățile pe care ni le-ați prezentat, uh, suntem de acord cu ele. Irak ne-ar place ca și Libia să fie pe același picior de egalitate, mai ales după ce s-a întâmplat în Mediterana recent. În sfârșit, împărtășim viziunea dumneavoastră în ceea ce privește terorismul și ceea ce privește catastrofele naturale și rezistența la acestea și vă mulțumim că ați vizitat Croația și că ați vizitat și vecinii noștri, Serbia. E bine că și ei au un sistem de protecție civilă acum, este foarte bine, ne-am dorit ca și alte țări în Europa de Sud-Est Um, care să se alăture acestui sistem ar fi o veste bună și pentru a promova cooperarea regională. De asemenea, ați subliniat um, importanța altor aspecte. Mă refer la educație. Ne-am dorit ca programul de lucru să se vadă mai bine ce doriți să faceți, de pildă uh, pentru protecția copiilor în context de criză umanitară. Ne-am dorit mai multe mai multe date concrete, nu numai uh, idei uh, frumoase. În ceea ce privește ajutorul umanitar uh, Made in Europe, n-ar trebui oare să existe ceva mai vizibil în acest sens? N-ar trebui oare ca efortul umanitar european să fie mai bine recunoscut, mai bine identificat? Eu cred că mi-am respectat timpul. Mulțumesc! Foarte bine, perfect, domnul Noizer. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Nu vreau să fac considerente pe teme generale. Două lucruri concrete. Ne-am referit la catastrofa umanitară din Mediterana. Am păstrat un moment de reculegere în Parlamentul European, dar cred că și în comisia noastră trebuie să ă, discutăm intens ce putem face noi în calitate de membri ai Comisiei pentru Dezvoltare pentru a ă, întâmpina catastrofe de acest tip. Eu propun pentru următoarea noastră ședință din mai să avem un punct pe ordinea de zi în care să discutăm această problemă. M-aș referi concret de asemenea la la Niger, unde uh, se pare că se conturează o de o catastrofă umanitară, 2,5 milioane de oameni vor fi amenințați de uh, foame și există deja mulți refugiați uh, din Chad, Mali și Nigeria care uh, sunt în taberele de refugiați din Niger. Comunitatea internațională, dar și Uniunea Europeană, cred că ar trebui să încerce să intervină pentru că altfel va exista un flux de refugiați din Niger spre uh, Libia și ca tare uh, vom avea imigranți uh, inclusiv nu din Libia, Eritrea, Nigeria, ci și din Niger. cred că trebuie să reacționăm și față de această problemă. Și încă o chestiune legată de Haiti. După cutremurul din 2010, Haiti nu a reușit să-și revină, printre altele și eh, datorită faptului că acolo nu există o structură democratică, guvernul nu se implică suficient. Anul acesta vor avea loc alegeri în Haiti și ar trebui să trimitem și o misiune de observatori. Eu știu de la organizațiile care colaborează cu societatea civilă că eh, ar trebui să ne implicăm și noi în ce privește misiunea observatorilor electorali. Domnul Gărenț. Mulțumesc. Două aspecte pe care vreau să le împărtășesc aici împreună cu comisarul nostru. În primul rând, previzibilitatea ajutorului. Comisarul a spus că e vorba de o datorie fără precedent, fără precedent, spunând că avem din ce în ce mai multe focare de criză care ne arată foarte clar că uh, resursele sunt limitate, nu pot fi împărțite pentru toate crizele. Și apoi, în ajunul Istanbul, în ajunul Abeba, ne-a spus comisarul că trebuie să fim hotărâți. Bun, dar cum să facem acest lucru? N-ar trebui ca, la urma urmei, să spunem lucrurilor pe nume, și anume că când vine vorba de revizuirea la jumătate de parcurs a programării financiare, nu putem să dăm vina numai pe acest lucru. Avem o problemă structurală, trebuie să găsim o soluție și trebuie să ne rugăm ca și conjunctura economică să se bunătățească. Apoi, în ce privește refugiații, mi-aș dori ca dumneavoastră să dați tonul în acest domeniu. Dumneavoastră sunteți răspunzători pe acțiune umanitară. Dumneavoastră puteți să trageți la răspunde țările vizate, să le spuneți că nu își fac treaba, să le încurajați să facă mai mult. Și celor care, într-adevăr, nu ascultă, trebuie să li se atragă atenția cu tărie. Mi se pare insuportabil ca Europa să fie acuzată de o uh, reacție insuficientă în Mediterana. Nu Europa nu face nimic. Statele membre Uh, sunt reticente, nu dau mijloace. Este ceva insuportabil să se audă aceeași acuzație în fiecare zi, această vină colectivă europeană, uh, imaginară. Nu, este vorba de răspunderea individuală a statelor europene, care multe dintre ele dau dovadă de un cinism extraordinar spunând că fiecare operațiune de salvare este uh, ceva care atrage în continuare valuri de refugiați. trebuie reamintit șefilor de stat și de guverne, guverne și miniștilor de resort că dreptul internațional nu ne permite să ocolim această situație. Nu e vorba de opțiune, ci de o obligație de a salva vieți omenești și cei care nu fac asta pot fi trași la răspundere ca ne uh, ca făcându-se ă, vinovați de crime ă, și de neajutorarea persoanelor. Ă, aceste drame din Mediterana nu pot fi, bineînțeles, ocultate. Trebuie ca mesajul să fie foarte clar. Sper că vă veți auzi vă veți face auzit glasul și la următorul summit european pe această temă care va avea loc, sper eu, în această săptămână. În ce privește statele membre și responsabilii de acolo, aș vrea ca statele respective să poată să vină aici, la comisia noastră, să ne spună de ce nu, vi, nu fac nimic, de ce uh, se baricadează și de ce nu-și asumă la urma urmei răspunderile. Mulțumesc, doamna Hoibuc, Maria. Mulțumesc, mulțumesc, domnule comisar, că ați revenit în comisia noastră. Am un număr mare de întrebări, dar mă voi limita la două domenii. În legătură cu refugiații, spuneați că agenda uh, pentru migrație se află în pregătire, dar dacă noi dorim să preîntâmpinăm tragedii în Mediterana, nu este vorba doar de um, a uh, îi salva pe refugiați, noi dorim să stăvilim, de fapt, și fluxul de uh, migranți și, de asemenea, să um, încercăm să stopăm traficul de persoane și să îi uh, aducem pe traficanți în fața instanței. Este nevoie în Europa de uh, repartizarea mai bună a sarcinilor din acest punct de vedere. Să ne gândim și la numeroasele tabere de refugiați, uh, dintre care unele sunt vechi de peste 20 de ani mă întreb cum ă, am putea să legăm ajutorul umanitar de un ajutor activ pentru dezvoltare. Pentru că ă, deja există, dacă sunt oameni de 20 de ani în taberele de refugiați, o generație pierdută să nu uh, crească aici o a doua generație pierdută, mă înțelegeți? Uh, iar uh, în ce privește anul 2016, care sunt prioritățile dumneavoastră și reuniunea uh, la nivel înalt pentru provocările globale? Mulțumesc. Domnule comisar, Aș dori să mă concentrez pe cea mai recentă criză umanitară din zona Mării Mediterane. Nu sunt la Parlament decât de câteva luni încoace și am avut ocazia deja de două ori să mă reculeg uh, pentru anumite uh, victime și uh, asta chiar în condițiile în care n-am apucat să facem și propuneri concrete. Tot uh, ne reculegem, însă noi ne reculegem și oamenii își pierd viața cu fiecare minut cu care trece. Sute de oameni și știți bine că țările din Sud sunt cele mai afectate sau mult mai afectate de aceste probleme. Țări cum ar fi Grecia trebuie să facă față acestor probleme pe lângă propriile lor probleme sociale. Avem problema refugiaților, mii și mii de refugiați care sosesc în Grecia și este și un factor de destabilizare folosit împotriva guvernului Elen. Cei care cunosc fenomenul imigrației spun că problema refugiaților trebuie să fie abordată din unghiul sau perspectiva dreptului internațional. Însă, Deseori, guvernele sunt cele care sunt uh, atacate. Uh, și deseori uh, ele sunt atacate pentru că nu toți refugiații sunt primiți așa cum trebuie, nu au de mâncare, nu au adăpost, etc. Însă vreau să vă pun o întrebare direct. Domnule comisar, personal, ce intenții aveți? Ce veți propune la următorul summit? În primul rând, pentru a ieși din această nouă criză umanitară din Mediterană și apoi ce veți face pentru a ajuta țările din Sud, cum ar fi Grecia, țări care uh, se confruntă cu foarte, foarte mari probleme. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Venta. Uh, Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru această informare legată de activitatea și de proiectele dumneavoastră. După cum știm, situația din Siria, din Irak și noile amenințări dinspre așa numitul stat islamic constituie riscuri majore și în momentul în care trebuie să ne distribuim ajutorul umanitar care se lovește de interese politice. Deci, uh, puteți confirma faptul că asistența umanitară trebuie să uh, fie separată de acțiunile militare din diverse regiuni, că va, uh, ajutoarele noastre vor ajunge la victime, indiferent de grupurile din care fac parte, din minoritățile din care fac parte, pentru că noi trebuie să respectăm drepturile fundamentale ca fiind obiective esențiale. Mulțumesc. Septa. <clears throat> Thank you. I, I want to talk about... Mulțumesc. Aș vrea să fac câteva observații în legătură cu situația din Mediterana. Nu este vorba aici doar de tragedii personale, dar de fapt sunt uh, tragedii care ar fi putut să fie prevenite. De fapt, oamenii se uh, urcă pe aceste embarcațiuni pentru uh, a scăpa de uh, lucrurile teribile care se petrec în regiunea lor natală. Din păcate, întotdeauna vor exista probleme externe, dar ele pot fi exacerbate de către problemele interne și de către eh, problemele sistemice legate de modul în care încercăm să le facem față. Iar din această perspectivă, eh, Europa nu acționează eh, adecvat, există multe lacune atât în ce privește primirea refugiaților, cât și tratamentul de care ei beneficiază. Domnule comisar, vă rog, cred că uh, trebuie să acționăm coerent în diversele sfere politici, politica de securitate, finanțarea, siguranța granițelor. Deci trebuie într-un fel să acaparăm și uh, atribuții din uh, partea altor instituții. Frontex are un rol uh, vital aici. Deci vă implor, domnule comisar, încercați să creați un sistem de răspuns coerent vis-a-vis -vis de aceste tragedii, altfel ele vor continua să se producă, iar noi va trebui în continuare să uh, vorbim despre ele. Mulțumesc, doamna președintă, și vă mulțumesc, domnule comisar Silianides, pentru că ați revenit în comisia noastră. Ați încercat să ne oferiți o imagine de ansamblu asupra preocupărilor dumneavoastră. Eu cred că conceptul umanitar ar trebui să fie corect definit. Ce înseamnă asistență umanitară? Ce produce crizele umanitare și atâta suferință pentru uh, oameni în clipa de față? Pentru că acest fenomen al migrației care duce la asemenea tragedii, cred că trebuie uh, să fie abordat printr-o politică comună și prin posibilități de implementare ale acestei politici. Sigur, și colegii au insistat asupra acestor aspecte. Trebuie toți cei care pot să își aducă aportul să colaboreze în elaborarea unei politici eh, în domeniul imigrației și acordării de azil. Dar nu este vorba doar de o politică eh, ajustată și transparentă, este vorba și despre controlul și administrarea imigrației ilegale, care sunt posibilitățile să uh, uh, trimiți, să returnezi uh, imigranți care uh, au recurs la căile ilegale de a pătrunde în țările noastre, pentru că și din acest punct de vedere trebuie să ne protejăm. Eu cred că uh, și la nivelul Comisiei există un interes pentru a consolida puterea noastră de reacție lucrurile sunt legate între ele și în politica externă există acest triunghi al statelor afectate de Ebola și acolo a trebuit să fie elaborat un program de acțiune comun s-a solicitat concursul organismelor internaționale specializate. Deci eu cred că este până la urmă un exemplu pentru modul în care pot fi uh, îmbinate toate forțele care pot să colaboreze. Mulțumesc foarte mult. Domnul Ponga. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, doresc să vă mulțumesc pentru activitatea desfășurată. Două chestiuni. Banca Mondială cu câteva zile în urmă a organizat o conferință privind Ebola în care uh, s-a oglindit angajamentul comunității europene pentru combaterea acestui flagel. Vreau să știu dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, ne aflăm pe calea cea bună pentru a reduce la zero incidența acestei maladii. Cum doriți să acționați în lunile următoare? Care este strategia dumneavoastră? Mulțumesc, domnul Șefler. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră foarte interesantă. Vă citez. Prevenția e mai bună decât vindecarea, decât tratarea și uh, cred că sunteți Cred că sunt de acord cu dumneavoastră, dar haideți să rămânem la acest punct de vedere, să ne referim la Ucraina. Există o un număr impresionant de persoane strămutate. Se spune că vreun milion și jumătate, dar e foarte probabil să fie mai multe persoane. Uh, mulți au fugit uh, către Rusia. Și, dincolo de asta, în ultimul deceniu, jumătate de milion de ucrainieni au plecat către Cehia, Polonia, Ungaria, România unii. Există comunități formate deja, deci există posibilitatea de a-i primi pe aceștia, dar comisia are o statistică, există un blueprint, să spun așa, ce se întâmplă dacă criza aceasta se va um, deteriora. Ce planuri are Comisia pentru o intervenție de urgență în cazul în care Fluxul acesta de refugiați din Ucraina ia amploare, mai ales uh, față de Europa de Est. Și apoi o altă întrebare. Când ați fost în Serbia, ați discutat cu autoritățile de acolo uh, situația crizei de refugiați, pentru că știm foarte bine că mulți refugiați ajung prin Serbia în Europa. E un fel de portiță. Ați ilustrat această problemă cu autoritățile din Serbia? Domnul Frunzulică. Thank you very much, uh, Madam Chair. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. În urmă cu câteva ore am avut o reuniune a grupului A. Responsabil de cooperarea cu Africa și Asia Centrală. Menționez un subiect foarte important. Parte din banii alocați acestei zone, mai ales pentru Africa de Est, sunt alocați pentru pace, securitate și stabilitate regională, ceea ce este foarte bine, pentru că nu putem să vorbim despre dezvoltare, sporirea relațiilor comerciale, cooperare, fără securitate, stabilitate și lupta împotriva terorismului, mai ales în aceste țări. În țări precum Somalia, Kenya, Sudanul de Sud, Eritrea, vedem că din ce în ce mai mulți migranți încearcă să ajungă în Europa. Și uh, 160 de milioane sunt fonduri în rezervă. În primul rând, noi considerăm că este important să alocăm bani în fața acestor uh, amenințări pentru ca poliția, forțele de securitate să fie pregătite să facă față terorismului. Toate aceste lucruri însă ar trebui să fie întreprinse prin intermediul instrumentului de contribuire la pace și securitate, în loc să fie parte a IDF. Și aici uh, fac conexiunea cu situația din Mediterană. Să vedem care este originea problemei. Migrația aceasta apare din cauza situației interne. Uniunea Europeană ar trebui să vadă ce se întâmplă cu securitatea și stabilitatea acelor țări din regiune. În primul rând trebuie să stabilizăm țări precum Libia și apoi să oferim alimente, ajutor umanitar, fonduri pentru dezvoltare, pentru că noi știm cum au început lucrurile. Bineînțeles că Gaddafi a trebuit înlăturat de la putere, dar iată că acum e și de sarcina Uniunii Europene să stabilizeze această țară. Câte milioane, zeci de milioane, sute de milioane de oameni venind dinspre Africa ar trebui să găzduiască Uniunea Europeană pe viitor. Avem nevoie de un plan strategic. Ce înseamnă asta pentru Uniunea Europeană în deceniile ce vor veni? Altfel vom avea cu totul altceva în Europa. E un plan strategic pe care toate statele trebuie să le aibă în vedere. Dacă nu, vom schimba cultura, uh, etnicitatea, religia în Europa. E un subiect care trebuie abordat cât mai repede cu putință, dar strategic, pentru că E în joc însăși viitorul Uniunii Europene. Domnule comisar, iată o sumedenie de întrebări. Spun și eu că salut faptul că ați discutat despre copiii din situații de conflict și de criză. Spuneți-ne, în termeni practici, ce am putea face ca să-i ajutăm, pentru că eu știu că vreți progres în acest domeniu. Din punct de vedere practic, trebuie să schimbăm legea umanitară sau ce altceva trebuie să se schimbe pentru ca acești copii să primească educație. În al doilea rând, miniștrii vor anunța, aproape în această după-amiază, o nouă strategie pentru migrație. Sunteți implicat în această discuție. La ce să ne așteptăm? Se, vor, se va ține cont de niște principii umanitare? Ce fel de aspecte din legea umanitară trebuie să fie respectate față de ceea ce se întâmplă acum în Marea Mediterană? Pentru că acum ne comportăm ca și cum uh, o primă operațiune, inițiem alta, ca și cum am putea alege. Dar până la urmă e importantă legea ajutorului umanitar. Mulțumesc pentru răspunsuri. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τη σειρά. Μουλτσομέσκ iau întrebările în ordinea în care mi-au fost adresate. Au apărut întrebări importante care vizează tot ceea ce înseamnă ajutorul umanitar și soluționarea crizelor. Eu cred că deja s-au pus bazele pentru uh, o dezbatere constructivă și bogată. Încep cu prietenul meu, Enrique. Prima întrebare a stat în felul următor. Am spus ca de fiecare dată, cum abordăm principala cauză a valului de refugiați. Nu Există de obicei uh, o legătură puternică în față de tot ceea ce se întâmplă în Africa de Nord și, în general, și față de Africa la sud de Sahara și Africa de Est. Și apare următoarea problemă. Cum abordăm cauza problemei de migrație cu toate dimensiunile sale. Fără doar și poate, e clar că nu există o soluție facilă. Nu avem cum să fabricăm o soluție facilă cu o baghetă magică. Așa ceva nu se poate. Dar cred, cred într-adevăr că problema cea mai importantă este aceea de a rezolva situația drepturilor omului, situația foametei în țările de origine. Sunt toate aceste lucruri care îi determină pe oameni să fugă, să plece, să emigreze. Ca Uniunea Europeană noi am reușit să implementăm asta cu ajutorul dumneavoastră și iată că avem o abordare comprehensivă, o abordare integrativă, care este, în opinia mea, soluția cea mai bună și oferă cel mai bun ajutor pentru structura de azi. Avem mai multe echipe de proiect. Echipa mea de proiect este Relex Reprezentanta este vicepreședinta Mogherini. S-au făcut foarte multe, avem uh, niște precondiții bune de reacție în calitate de Uniune Europeană. Și vreau să vă spun uh, ceva din experiență. Cu referire la ceea ce am întreprins în ultimele șase luni, de exemplu în Turcia împreună cu doamna Mogherini și cu domnul Han, am văzut la fața locului care e situația, am dezbătut-o și am ajutat guvernul acolo, la el acasă, în așa fel încât să accelereze procesul de tratare a problemei refugiaților. E vorba de mai bine de 2 milioane de oameni. În Liban și în Iordania am uh, inițiat trei mari proiecte odată cu privire la controlul la frontieră și o inițiativă cu privire la vize. Deci maniere diferite de a oferi un sprijin E bine că acum reușim să le oferim ajutor uh, refugiaților de acolo. Am fost chiar și în Dubai și în Kuwait în ultimele zile, unde lumea s-a sensibilizat față de această criză, pentru că până la urmă sunt direct vizați. Și am vorbit pe acest subiect și cu reprezentanți ai Ligii Arabe. am fost și în Ghana, unde am văzut că lipsesc, lipsește infrastructura școlară. Este o problemă și cu spiritul de comunitate. Avem nevoie de școli speciale pentru copii cu handicap, de exemplu, ca să nu se mai spună că aceștia sunt o victimă a organizațiilor teroriste. A devenit așadar foarte clar problema în urma tuturor acestor reuniuni și sper că prin uh, sprijinul lui Johannes Hahn și cu politica de vecinătate să reușim să venim cu inițiative care să dea roade, să nu rămânem doar în plan teoretic. Mai multe, de fapt, nici nu pot să spun la ora actuală, dar am văzut chiar că există interes Țările din Golf, țările arabe au posibilitatea de a oferi finanțare și vor să-și aducă contribuția împreună cu noi, împreună cu alte agenții ONU. Deci, pentru mine, ar fi important să mergem în această direcție în continuare, ca să abordăm problema migrației la originea sa. Și sper ca în curând să pot să vin cu informații mai concrete în fața noastră. Dar împreună cu domnul Han am uh, văzut care e situația în Siria, Libia, Iordania și am constatat că există posibilități de acțiune. Problema aceasta poate să fie delimitată și putem să facem ceva cu finanțarea, chiar dincolo de posibilitățile noastre. De aceea subliniez cât de importantă este conferința umanitară de la Istanbul din anul viitor. E un eveniment foarte important și putem să ne aducem contribuția la ceea ce am spus eu în introducere. Este un loc simbolic, vom transmite un mesaj favorabil că există un patrimoniu cultural, Common Heritage, E vorba de credință, de solidaritate. Acestea sunt baza și pe acestea construim, ca să acționăm împreună cu statele din Golf, cu creștini, musulmani, toți la oaltă împotriva fundamentalismului de oricare natură ar fi acesta. Coordonarea cu ceilalți comisari e importantă, mai ales pe subiectul migrației, discut și cu domnul Avramopoulos la Comisia RELEX. Am discutat adesea despre migrație și astăzi reacționez și la întrebarea președintei. Adică, vă spun că doamna Mogherini va aborda astăzi acest subiect despre migrația umanitară, despre dezvoltare despre tot ceea ce ține de dimensiunea Relex. Va discuta despre toate acestea la Consiliu pentru a încuraja primirea unei reacții favorabile, pentru că a avut loc o tragedie și se întâmplă lucruri tragice în Mediterana. Din păcate, Mediterana e un adevărat cimitir pentru migranți și este oribil că se întâmplă asta. Predictibilitatea în ceea ce privește acordarea ajutorului este importantă. Arată, lucrurile arată mai bine decât anul trecut. Potrivit datelor uh, oferite de serviciul nostru, situația s-a echilibrat în ceea ce privește nevoile și realitățile. În buget lucrurile se dezvoltă bine. Și putem să ne respectăm angajamentele, ceea ce este foarte bine. Dar, după cum vă puteți imagina, aceste nevoi sporesc pe zi ce trece. Nimeni a putut să prevadă acum două-trei luni ceea ce s-a întâmplat uh, în urmă cu câteva zile – Nimeni n-a s-a putut pregăti pentru așa ceva. Mă gândesc la criza din Yemen, de exemplu, la Siria, la Irak. Sunt lucruri foarte importante și insist, trebuie să vedem cum arată situația la fața locului. Avem nevoie de noi date și fără doar și poate posibilitățile noastre de finanțare sunt limitate. Nu ne rămâne decât să cooperăm cu state precum cele din Golf, care încă nu se implică chiar pe cât ar putea. Eu sunt convins că aceasta este calea și am uh, nădejde că lucrurile se vor mișca după ce am putut vedea la conferința internațională. Noi, cei de la comisie, am jucat un rol de leadership. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca noi să oferim mai bine de un miliard de dolari. Deci comisie plus state membre. Și apoi au existat și alte contribuții. Și am văzut că aceste contribuții au uh, fost mari, tocmai pentru că Uniunea Europeană dăduse tonul cu acea sumă impresionantă. Deci am văzut că Uniunea Europeană poate să fie un lider și poate să îi uh, determină și pe ceilalți să ajute. Am avut uh, motive să fim mândri de ceea ce s-a întâmplat la această conferință. Sigur că în continuare trebuie să rămânem autocritici, dar iată, am văzut că statele membre și Comisia au reușit, au izbutit și putem să avem un rol de leadership în domeniul ajutorului umanitar. Nu trebuie să ne culcăm pe ureche. Nici nu ne-au murit lăudătorii, dar uh, am văzut că se poate și am văzut că putem să dictăm direcția ajutorului umanitar. Sigur că au existat multe probleme, au existat uh, discuții, dar iată că la Cuveit și Dubai li s au oferit curaj. Cetățenii sunt și influențați de această situație, au toată înțelegerea și cred că putem să construim pe asta. Avem o bază politică și putem să ne aducem contribuția, putem să o consolidăm în vederea acordării de ajutor umanitar. Mulțumesc și pentru faptul că ați menționat ajutorul civ- ă, ă, protecția civilă Mm, cineva parcă a menționat Serbia. Ei bine, am uh, discutat despre tot cu uh, guvernul sârb, inclusiv despre rolul în preluarea de refugiați, despre mecanismul de protecție civilă și cred că am pus bazele unui bun început. Trebuie însă să continuăm pe această cale pentru ca și țările din Balcanii Occidentali să fie integrate și să poată participa la acest mecanism. Și acum, cu privire la vizibilitate. E un subiect mare pentru Uniunea Europeană și există anumite reticențe din partea organismelor umanitare. Dar dacă te bucuri de vizibilitate, pot să apară anumite probleme cu accesul. Trebuie să alegem uh, onorabila cale de mijloc. Și aici uh, sunt vizați cei din Parlament și de la Consiliu. Am văzut ce s-a întâmplat și în Ucraina. Există posibilitatea de a găsi un echilibru, de a oferi mai multă vizitate pentru Uniunea Europeană de o parte și de cealaltă parte să nu încercăm să influențăm principiile umanitare și accesul către populația nevoiașă. Dar trebuie acționat de la un caz la altul și să insistăm pe transmiterea unui mesaj adaptat situației. Și am uitat ceva în ceea ce privește educația. Eu cred că sunt uh, vizate cele trei țări în care a apărut Ebola. Avem o inițiativă Am reușit să sporim ajutoarele. Avem uh, un miliard pentru orfani. Am promis asta la ultima reuniune la care am uh, venit în fața dumneavoastră. Și ONG-urile au tot interesul să utilizeze acești bani pentru orfani din aceste trei țări. E important să se întâmple asta. Cred că a fost de datoria noastră să oferim ajutorul. Și să fim sensibili la acest capitol. Și, de asemenea, e o reacție ceea ce mi-a spus domnul Gărânt. Domnule Gărânt, nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. Ați lansat o filozofie cu care eu sunt de acord. E valabilă pentru Ebola, pentru refugiați, pentru migranți. N-avem încotro. E obligația noastră morală și tocmai de aceea trebuie să găsim o cale. Trebuie să respectăm această obligație morală care să se transforme în acțiune, să nu rămână doar în sfera teoretică. Domnule Noizer. Avem 5 miliarde mobilizate pentru observare, și pe, inclusiv pentru observarea electorală, pentru contactul cu societatea civilă și uh, încercăm uh, să facem ceva. Participă și SUA și Canada și cred că Chiar dacă nu ține de competența mea, cred că e o premisă bună. Există această inițiativă, și ne vom aduce contribuția pentru a ne implica în sensul și spiritul democrației, pentru a se găsi o nouă cale pentru această țară, în așa fel încât ajutorul umanitar să poată fi utilizat ca atare în vederea dezvoltării, cu rezultatul că populația, ca populația să trăiască mai bine. Okay. Okay. Πρέπει να επιταχύνω και είναι πολλέ οι ερωτήσει. Νομίζω κάποιε έχω καλύψει. Ε, da. Sunt de acord cu Charles. Când vine vorba de acel cinism despre care el ne-a vorbit, Trebuie să combatem acest spirit cinic, mai ales în rândul clasei politice. Noi, ca și oameni politici, trebuie să nu cădem pradă cinismului. Trebuie să-l combatem ca și atitudine. Cât privește imigrația și împărțirea responsabilităților, problema imigrației, imigrației provenind din Africa, Africa de Nord, nu poate să fie asumată numai de țările din sudul Europei, Grecia, Spania, Malta. Nu se poate. Iată de ce Comisia Europeană s-a angajat și, și Consiliul a fost de acord ca să existe o împărțire, o părtășire a răspunderii și sunt de acord cu ce a spus și colegul meu, uh, Elen. Dezbaterea actuală de la Luxemburg conține și acest element, și anume că trebuie să găsim o soluție pentru împărtășirea răspunderii, responsabilităților cât privește fluxul migratoriu. Nu putem să lăsăm singure să se descurce țările din Mediterana, pentru că nu vor reuși niciodată. Și mi se pare că mesajul este clar. Acum, Ucraina. Există niște planuri, niște proiecte pentru a contracara eventuale flux uh, migratorii provenind din Ucraina. Cred că prezența noastră acolo, mă refer la ajutorul umanitar european, este foarte importantă, mai ales în regiunea Dniepopetrovsk. Și am trimis niște mesaje clare în această regiune. Am promovat uh, valorile umanitare, am putut să ajutăm persoanele de acolo care se găsesc în situații umanitare mm, foarte dificile. Și nu mă refer mai la Ucraina, mă refer și la uh, cei care sunt în teritorii rusești sau din Belarus. Noi ajutăm pe toți cei care sunt uh, în dificultate. Eu cred că această prezență, această importanță ajutorului european a fost recunoscută și de guvernul uh, ucrainian, uh, care ne-a preluat o serie de sfaturi pe care le-am dat, de pildă, în materie de fiscalitate. Am avut acordul de la Minsk și sperăm că este o bază care va fi în continuare respectată. Privitor privitor la summitul umanitar de la Istanbul. Știm care vor fi principalele subiecte abordate. Dar dincolo de cele patru subiecte de pe ordinea de zi, eu zic că dincolo de aceste subiecte, așadar, rolul nostru este să fim efectiv prezenți acolo, la Istanbul, să avem contacte politice, bilaterale, cu toți cei care ne pot ajuta pentru a uh, spori impactul uh, umanitar. Eu cred că și nordul și sudul Europei și estul și vestul pot să se revendice de la aceeași moștenire culturală și umanitară pentru a transmite un mesaj comun în Europa. Eu cred în asta. Cred că este posibil. Eu cred că Europa poate să facă acest lucru. cum să se facă față crizei din Sudan, Sudanul de Sud, Darfur. Mă voi deplasa chiar marți. O misiune de trei zile. Voi vedea pe teren care este situația. O situație foarte grea. În Sudanul de Sud, de unde vine, de unde provine această criză absolut inacceptabilă. Noi, comunitatea internațională, nu putem să tolerăm așa ceva. Cred că lucrurile trebuie să fie luate foarte în serios, deoarece, având în vedere procesul de globalizare, distanțele dintre noi se reduc tot timpul avem refugiați care s-au s-au la Lampedusa, care vin tocmai din Somalia, din Nigeria, din Yemen, de peste tot, de la mii și mii de kilometri. Și atunci trebuie să avem un mesaj unic politic față de acești refugiați, indiferent de regiunea de unde provin ei. Aș putea să vorbesc și vom vorbi mai multe despre ce se petrece în Sânul de Sud după ce mă voi întoarce din această Uh, regiune. Mai am un pic timp uh, la dispoziție. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările, dar vreau să vă mulțumesc pentru această discuție pe care am avut această dezbatere, acest schimb de vederi și vă spun cu mâna pe inimă că de câte ori vin aici la comisia dumneavoastră mă simt uh, reînvigorat, reîncurajat în demersul meu și pot să văd că anumite idei și perspective pe care le am pot fi eventual puse în practică, pot fi implementate. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, să știți că vă vom sprijini în continuare pentru că atât de multe probleme grele de rezolvat vă așteaptă și crizele se înlănțuie. Nu putem să renunțăm și rămânem în contact. Mulțumim foarte, mulțumim foarte mult pentru prezență. Ne scuzați, ne așteaptă un vot foarte important în continuare. Okay, colleagues, we have... Dragi colegi, trebuie să ne mișcăm foarte repede pentru că suntem în criză de timp. Ce putem să facem? Următorul punct de până de zi trebuie abordat foarte repede. Ce punct? Uh, e vorba de punctul 8. E vorba de protocolul privind, protocolul privind uh, oportunitățile de pescuit. Dragi colegi, dacă părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște, pentru că trebuie să ne mai și concentrăm. Protocolul așadar dintre UE și Cabo Verde. E vorba de un uh, aviz pentru Comisia Pescuit. Raportorul pentru aviz din partea noastră este domnul Maurice Ponga. Ai cuvântul, Maurice. Dragi colegi, continuă doamna președinte, vă rog frumos, părăsiți sala, dar faceți-o în liniște. Vă mulțumesc. Mersi, doamna Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, dragi colegi, vreau să vă prezint foarte pe scurt uh, conținutul protocolului care fixează posibilitățile de pescuit, precum și partea financiară convenită în cadrul acestui acord dintre Uniunea Europeană și Capul Verde, protocolul parafat pe 28 august 2014 pe perioadă de 4 ani, ceea ce dă oarește stabilitate. Există posibilități de uh, pescuit pentru 28 de nave de mare tonaj și alte nave de mai mici dimensiuni și palangră. E vorba de un protocol care, protocol care permite nivel de captură controlat și un control al surplusurilor disponibile. Contrapartida este de 150 de milioane de euro pentru primii doi ani și 160 de milioane pe următorii doi ani și uh, mai multe sute de milioane pentru sprijin uh, pentru sector, inclusiv contribuții ale armatorilor. Contribuția inițială de 110 milioane inițială a crescut foarte mult așadar și asta va permite acestei republici să lupte împotriva pescuitului ilegal și să promoveze pescuitul artizanal între altele. Acest uh, protocol este unul pozitiv, bun, de aceea vă propun, dragi colegi, să îl aprobați. Vă mulțumesc! Mulțumesc că ați fost foarte succint! Avem doi vorbitori, domnul Zela și domnul uh, Deva și domnul Ferreira. Ähm, Mulțumesc foarte mult și raportorului. Noi, la modul general, pentru un asemenea tip de pescuit și pentru acorduri, cheltuim foarte mulți bani. Am patru întrebări scurte. din ce state membre vin ambarcațiunile străine care vor pescui în zonele de coastă ale Republicii Cap Verde, se respectă cotele stabilite, în al doilea rând și în al treilea rând peștele uh, care va fi pescuit acolo uh, va fi furnizat pentru statele membre Uniunii Europene sau pentru state din afara membrii Uniunii Europene și în al patrulea rând cine controlează Uh, modul în care pescuitul se folosește acolo pentru ca și zonele de coastă să fie protejate din punct de vedere ecologic. Mulțumesc foarte mult. Domnul Deva. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnul Ponga a făcut o treabă foarte bună cu acest raport. Știți bine că de multă vreme mă lupt uh, pentru ca banii datorați pescarilor să fie cumva garantați ca să nu se invoce probleme de buget de național. Cât privește tonul, uh, prețul său a crescut, se vinde în Belgia cu 35 de euro pe kilogram astăzi. Cât primesc pescarii din Capul Verde pentru acest pește, acest ton pe kilogram? Domnul Ferreira? Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, doamnă președinte, vreau să mulțumesc domnului Ponga pentru tot ce a făcut și grupul socialist este de acord cu acest protocol, îl putem aproba, este important pentru dezvoltarea acestei țări. Capul verde. Poate că sectorul pescuitului nu este foarte mare când vine vorba de PIB, însă este un sector important pentru că are un loc aparte în viața oamenilor, ca și turismul de altfel. Oamenii din această țară și-au dat seama că aceste două sectoare, turismul și pescuitul, sunt importante, sunt uh, interconectate. Și atunci Uniunea Europeană uh, Face bine că sprijină această țară, pentru că această țară este un exemplu pozitiv de bună guvernanță, de aplicarea principiilor statului de drept și eu cred că această țară a depășit uh, o situație foarte dificilă, a reușit să se stabilizeze și e bine că avem acest acord și prin intermediul pescuitului. Eu cred că trebuie să aprobăm așadar acest acest acord și uh, zic să votăm pentru. Doamna Hoibuc. Uh, Mulțumesc. Pentru noi este deosebit de important să se acționeze durabil, iar pentru a demonstra această durabilitate trebuie să existe studii uh, științifice legate de uh, stocurile de pește de diferite specii din zonă. Uh, și noi nu dispunem de asemenea analize științifice, iar când le vom avea, abia atunci vom putea să monitorizăm uh, pescuitul, astfel încât uh, nave din Uniunea Europeană să pescuiască doar acele specii uh, care nu sunt pescuite de către populația locală, altfel nu facem decât să împiedicăm activitatea populației locale. Deci eh, trebuie ca în acele eh, regiuni să fie aplicate aceleași reguli ca și în apele noastre teritoriale. După aceea să ne gândim că eh, există și pești care străbat suprafețe foarte mari maritime. Noi ar trebui, de fapt, să avem o imagine de ansamblu asupra întregii regiuni să știm uh, care sunt speciile care fac parte din uh, stocul regiunii. Ultimul element, asistența financiară în baza acordurilor de pescuit. Acești bani uh, trebuie să fie valorificați în sectorul pescuitului și să poată să supraviețuiască până la urmă întregul lanț ă, industrial ă, ca și populația locală să poată să profite de această activitate. Mulțumesc o intervenție din partea Direcției Generale Mare și DESCO, dar ă, intervenții foarte scurte pentru că suntem în mare criză de timp. Siona Halbert și Isabel Vaion. Uh, yes, thank you, Madam Chair. I'm Fiona Harford for the... Mulțumesc. Încerc să răspund uh, la câteva din comentariile făcute. Doresc să mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport pe care Comisia îl susține. Iată câteva observații pe care dorim să le facem. Întrebarea, care sunt statele membre care vor profita în urma acestui acord? Franța, Spania și Portugalia, acestea sunt statele care vor profita. De altfel, au făcut-o și în acordul anterior. După aceea, dacă există o trimitere la cota națională, dar um, Uniunea Europeană nu are posibilități din acest punct de vedere să um, intervină în vreun fel în acord privind cotele naționale. Iar după aceea, um, um, unde ajunge peștele pescuit în această regiune. Există nave care au uh, diverse contracte de furnizare a peștelui, deci există uh, nave care uh, pescuiesc în zonă și aduc peștele în portul sau porturile Republicii Cap Verde, altele nu. Cine poate crea garanții că uh, va fi, uh, vor fi respectate prevederile acestui acord. Există clauze de condiționalitate. Comisia Europeană trebuie să monitorizeze activitatea și dacă nu se respectă contractul, uh, avem posibilitatea să suspendăm susținerea pentru, și sprijinul pentru anumite sectoare. Întrebarea dacă pescarii vor beneficia direct de fonduri, nu. Uh, acordul va fi între Uniunea Europeană și Republica Cap Verde și ajunge în trezoreria Republicii uh, Capului Verde susținerea sectorială uh, va trebui să fie făcută în baza acordului de către guvernul țării gazdă. Dar nu există, din acest punct de vedere, o legătură strictă prin prevederile acordului. Iar în ce privește uh, prețul, există o creștere în uh, timp. A existat 108 uh, euro pe tonă în anul trecut. o altă observație în legătură cu durabilitatea. Într-adevăr, este important să existe niște rezultate științifice pentru că există specii care migrează pe distanțe foarte lungi și trebuie ca și Republica Capului Verde și Uniunea Europeană să colaboreze în baza obligațiilor care le revin din uh, Asociația Internațională um, a, în domeniul pescuitului. În ce privește sprijinul financiar, în, care, în urma căruia ar trebui să beneficieze economia locală, Comisia a elaborat o strategie pentru ca să crească uh, numărul navelor care descarcă în porturile republicii și capului verde capturile. Domnule Ponga, doriți să interveniți? Nu. Cred că am răspuns în felul acesta la uh, întrebările tehnice. Mulțumesc foarte mult. Pe 6 mai vom vota pe marginea acestui raport. nu vor fi înaintate amendamente la acest aviz. Putem trece repede la punctul 9. Este vorba de impactul extern al politicii comerciale și de investiții ale Uniunii Europene uh, și inițiativelor public-private în țările din afara Uniunii Europene. Îi voi da cuvântul lui Brian Hayes, iar uh, uh, cine dorește să intervină va putea să o facă data viitoare când vom discuta acest raport. Astăzi nu avem timpul necesar la dispoziție pentru că va trebui să începem votarea la orele 18 și 5 minute. Mulțumesc, doamna președinte. Înțeleg uh, care este presiunea timpului care ne aflăm. Vreau să fac câteva observații în legătură cu acest aviz. Întreaga problemă a parteneriatului public-privat um, um, se bucură de atenția noastră, mai ales în ce privește țările în curs de dezvoltare, pentru că trebuie să vedem care este impactul banilor privați externi. Ne dorim ca aceste parteneriate să devină durabile și Uh, acest lucru deja se regăsește în uh, țările dezvoltate. În țările în curs de dezvoltare există, um, în primul rând, o cerere în domeniul infrastructurii, deci uh, trebuie ca și sectorul privat să fie atras în dezvoltarea infrastructurii din țările în curs de dezvoltare. Parteneriatele public-private, de asemenea, sunt cerute în domeniul serviciilor, în domeniul protecției mediului, dar și al asistenței uh, medicale. Deci, noi ne concentrăm de asemenea pe sectorul energetic și al uh, telecomunicațiilor. Dacă parteneriatele public-private sunt implementate corect, duc la importante beneficii, ele aduc o valoare adăugată pentru investițiile făcute, dar uh, trebuie să existe obligații clare, contractuale, acolo unde se încheie acorduri de parteneriat public-privat și trebuie să fie urmărite rezultatele cu maximă atenție. Eu, um, uh, din acest punct de vedere, insist în raportul meu asupra acestei necesități. Iar în ce privește beneficiile parteneriatului public-privat, uh, trebuie să existe o abordare la modul general, trebuie să existe flexibilitate, sectorul privat trebuie să investească mai ales în sectoarele prioritare ale economiei pentru a putea uh, stimula dezvoltarea. Iar uh, în ce privește coordonarea și transparența, este clar că ea trebuie să se regăsească în practică. Noi trebuie să avem prevederi foarte clare în ce privește responsabilitatea din punct de vedere social a acestor acorduri. Am primit deja 74 de amendamente, majoritatea le susțin și cred că vom reuși să încheiem niște amendamente de compromis. Doresc să mulțumesc raportorilor din umbră, tuturor colegilor care au dorit prin propunerile lor să completeze proiectul meu inițial de raport. Mulțumesc! Mulțumesc, da. În momentul în care e, ne apropiem de momentul votului, va trebui să discutăm și e, propunerile de amendament. Am doi colegi care doresc să intervină, spuneau că este foarte urgent. Mulțumesc. Găsesc că este un raport excelent. Sunt încântat de faptul că uh, ați ținut seama de câteva aspecte esențiale. Achizițiile uh, sunt foarte importante, dar există și alte probleme pe care nu știu dacă le-ați uh, anticipat. Noi ne gândim la asemenea parteneriate în țările în curs de dezvoltare, dar uh, de multe ori, uh, aceste, inclusiv în țările dezvoltate, aceste parteneriate public-private nu sunt reflectate în uh, bugetele acestei țări. Câteodată suntem foarte rigizi, abordăm lucrurile prostește. Eh, de multe ori apar deci, la deficit bugetar. Eh, ar trebui să eh, ne sfătuim cu Cristin Lagarde în legătură cu asta, pentru că este o cerere a fondului monetar, dar cred că va trebui să colaborăm din acest punct de vedere. Domnul Nois dorește și el să intervină. Da, și eu doresc să mulțumesc și felicită raportorului. Este un uh, raport cu o abordare foarte pragmatică, ușor de transpus în practică. Important este ca uh, dezvoltarea uh, fiecarei țări în parte să fie prioritară, să existe sigur și un profit al întreprinderii noastre, dar și un profit pentru țara în curs de dezvoltare. Din acest punct de vedere, lucrurile trebuie să fie echilibrate și să um, nu existe uh, riscuri numai pentru sectorul privat sau pentru uh, stat, ci lucrurile să fie bine echilibrate. Ne dorim ca și sectorul serviciilor să uh, beneficieze. Transparența, responsabilitatea sunt esențiale în parteneriatele public-private și cred că în felul acesta și investitorii privați vor putea să profite. Mulțumesc, domnul Hayes, foarte pe scurt. Mulțumesc, domnul președinte. Pe ambele probleme aș dori să mulțumesc colegilor pentru input. La ultima chestiune, trebuie să fim proporționali. Avem nevoie și de sectorul privat și trebuie pentru asta să încurajăm tipurile corecte de investiție care să ajute economiile să crească, să devină competitive, dar acest lucru să se facă într-o manieră proporționată. Mm, și aici, crucială e transparența la toate nivelurile. Dat fiind că în ultimele două decenii, în locuri pe cum uh, estul și vestul Europei am început să vedem mai mult progres cu PPP-urile, avem foarte multe cunoștințe și competențe cu care să contribuim aici. Și ar trebui să milităm pe bună administrare și pe guvernanța uh, întreprinderilor. Să existe o distribuire sigură a riscului, pentru că până la urmă e o situație de câștig de ambele părți. Avem structură și avem oportunitatea, oportunitatea de a obține investiții private în locuri ale lumii unde acesta, acest tip de investiții nu există. Cu privire la femei, sunt de acord cu intervenția care s-a făcut și e o contradicție că aici în Uniunea Europeană vorbim despre uh, investiții în afara bilanțului uh, pentru a stimula economiile noastre, dar tăcem când vine vorba de uh, ce impune femeiul lumii în curs de dezvoltare cu PPP-urile. Este o lipsă totală de consistență între cele două poziții. Eu cred că ar trebui să clarificăm lucrurile, iar femeiul trebuie să Uh, vadă cum vor evolua lucrurile. Ce pot face PPP-urile în regiune în curs de dezvoltare? Nu se referă doar la îmbunătățirea ale infrastructurii, dar e o per total mai bună, guvernanță corporatistă mai bună, administrație publică. Spațiul public și spațiul privat să meargă mână în mână și să facem uh, tot posibilul pentru ca asta să se întâmple. Sunt lucruri pe marginea cărora UE și FMI trebuie să se exprime într-o singură voce, nu așa cum se întâmplă acum, într-o manieră total alambicată. Mulțumesc, îmi cer scuze, comisiei nu mai avem timp să vă dăm cuvântul, vom avea o altă dezbatere înainte de vot, dar chiar ne cerem scuze pentru că, iată, ne, nu mai avem timp suficient pentru voturi. Vom reveni când vom avea compromisurile. Dragi colegi, haideți vă rog frumos să trecem la vot pentru că avem două voturi prevăzute odată. Pe subiectul 10, finanțare pentru dezvoltare, am avut o audiere, am avut o dezbatere. E un subiect foarte, foarte important care va forma baza contribuției noastre la conferința internațională de finanțare uh, pentru dezvoltare la Addis Abeba din iulie. Dau cuvântul la raportorului Perega pentru a ne, Pereira, mă scuzați, pentru a ne prezenta amendamentele de compromis. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Înainte de vot, nu vreau decât să mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare. Sunt 40 de amendamente de compromis și cred că împreună ne-am descurcat de minune. Mulțumesc pentru contribuția pozitivă din partea tuturor grupurilor politice. Chiar toată lumea a depus efort Vreau să mulțumesc și domnului Gărânț, pentru raportor pentru aviz din partea Comisiei de Bugete. Comisia de Bugete a votat doar joia trecută. Deci nu a fost posibil să facem un compromis în acest timp scurt și pe marginea acestui subiect. Mă bucură faptul că principalele doleanțe ale Comisiei de la buget au fost deja incluse în uh, propunerea de text. Acum nu rămâne decât să votăm această ultimă versiune de text, mulțumindu-vă pentru flexibilitate și spiritul de compromis. Mulțumim pentru întreaga noastră muncă, știu că a fost o muncă enormă și pentru dumneavoastră și pentru staful dumneavoastră și a fost greu de ajuns la un acord. Dragi colegi, începem votul. Începem cu... Ba nu, haideți să facem un vot de verificare, un vot de probă. Cine vrea să termine reuniunea la timp? Deschidem votul. Cine este pentru? A votat toată lumea? 23 de cartele introduse, 20 de voturi exprimate, PP-ul are un vot în plus. Să rezolve coordonatorul puțin problema. Da? S-a închis votul. A, nu! Cineva nu vrea să termine reuniunea la timp și doi se abțin. Dar noi vom încerca totuși să ne încadrăm în timpul alocat. Începem votul. Mai întâi, compromisul 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trebuie să mergem la 93, pe pagina 2, pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, Vom verifica. Deschid votul, prima parte a amendamentului 93. S-a deschis votul, s-a închis, se respinge. A doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Președinta spune că e caduc. 94. Pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm încă o dată amendamentul 94. Everyone voted. The vote's closed. S-a votat? Se închide votul. Did. Move now to... Se respinge. 95. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 14. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 97. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101. Vot separat pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 107 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109 pentru. Împotrivă abține, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 30 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 30, compromisul 38, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117, vot separat pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 125 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge direct la compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40, compromisul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot separat, 140 pentru, Împotrivă. abțineți, Se respinge. Mergem acum. Sărim, de fapt, la amendamentul 148, Inasio Corau. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot separat 159 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Facem o verificare electronică pentru 159. Un vot în plus de la PPE. Nu știu cum se face, spune președinta. Ba, nu a dispărut. S-a închis votul. Era destul de clar, doar că socialiștii nu... N-am știut exact ce fac. Acum e clar, era clar împotrivă să respinge. 164 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot separat, amendul 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, vreți să verificăm uh, votul la 173. S-a deschis votul. Se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 176 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 34 urmează pentru împotriva abțineri se adoptă. 191 vot separat pentru împotriva abțineri se respinge. 192 pentru împotriva abțineri se respinge. 193 pentru împotriva abțineri se respinge. 194 pentru în bloc, am înțeles de la 194 până la 197. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la 205, două părți. Prima parte de la 200 5. Pentru împotrivă abțineri se respinge. A doua parte 205 pentru împotrivă abțineri se respinge. 206 pentru împotrivă abțineri se respinge. Două stop, două păți, prima parte, pentru, împotrivă, se respinge. A doua parte e caduc. De la 209 la 213 merg în bloc. Am văzut că grupurile mari au minus. TT nu vrea. Ok. 209 pentru împotriva abțineri se respinge. 210 pentru împotriva abțineri Cred că se adoptă. Verificăm 210. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 211 pentru, împotrivă, Abține. se respinge. 212 pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. 213 pentru. Verificăm la 212. Prea bine, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Ați avut dreptate, îmi cer scuze. Prea că indicați nu. 213. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 27. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și trecem la 220. Pentru împotrivă abțineri se respinge. 225 pentru, împotriva abțineri se respinge. 232 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 32. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 237. Pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 33. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Doi patru unu, 241 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 248 pentru împotriva abțineri se respinge. 249 pentru împotriva abțineri se respinge. 250 În cota 249, dar a fost clar. Marele grupuri au fost împotrivă, deci era clar. 250 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 35 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 36 pentru împotriva abțineri se adoptă. 255 pentru împotriva abțineri se respinge. 257 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 258 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar verificăm. Deschidem votul. 258. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la 260 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 37, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 263, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 268, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 269 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 270 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 271, nu, 272 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 273 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 275 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 276 pentru împotriva abțineri se uh, respinge, 277 pentru împotriva abțineri se respinge, 278 pentru împotriva abțineri se respinge. 279, pentru împotriva abțineri respins, 280 pentru împotriva abțineri respins. Putem să le facem în bloc, de fapt, 281 pentru împotriva abțineri, adoptat. Mergem direct la considerente, deci tot s au făcut ceva progrese până la urmă. Considerentul 21 în bloc, le facem în bloc. 21 la 25 votăm în bloc. 21 până la 25. Bun, nu, 21 până la 24 în bloc. Cine este pentru, împotrivă? Okay, they got, they got different votes. We'll do them one by one. Nu, nu, ok. Le facem unul câte unul ca să nu avem probleme. Amendamentul 21 pentru împotriva abțineri respins. 22 pentru împotriva abțineri respins. 23 pentru împotriva abțineri respins. 24 pentru împotriva abțineri respins. 25 pentru, împotriva, abțineri, cred că se adoptă, dar verificăm la 25 am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă la limită cu două voturi. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4, cine 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri, respins, 41 pentru, împotriva, abțineri, respins, 42 pentru, împotriva, abțineri, respins. Avem mai multe amendamente de la Patriția Toia în bloc, e în regulă. Pentru împotriva abțineri se adoptă toate cele, se resping, mă scuzați, toate cele patru amendamente. 47 pentru împotriva abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, Ei, nu, e caduc, Mi se spune că a devenit caduc. Bun, e caduc. Și atunci mergem la 54 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 58 pentru, împotriva abțineri, respins, 59 pentru, împotriva abțineri respins, 60 pentru, împotriva abțineri respins, compromisul 8 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru, împotriva abțineri respins. Mă scuzați, pe eu credeam că e împotriva, poate am mers prea repede. Verificăm la 65, mă scuzați, spune doamna președinte, m-am pripit, am închis votul. Se adoptă. Aveți dreptate, se adoptă 65, poate ar trebui să nu merg așa de repede. Intervenție din sală fără microfon. So 66, 68, yeah, okay, would you block six... Putem vota 66 la 68 pentru împotriva abțineri respinse. 69 la 72 în bloc? E în regulă? Nu. 68? Nu, 69, 69. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Nu sunt sigură. Putem verifica. Deschidem votul la 69. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 70 pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 71 pentru împotriva abțineri. Respins. 72 pentru împotriva abținerii. Respins. 73 pentru împotriva abțineri. Verificăm 73. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă cu un vot la limită. 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79. Domnule Nart, se poate vota în vot? Nu. Nu. 79. Cine este pentru împotrivă? Abțineri respins, 80 pentru împotrivă, abțineri respins, 81 pentru împotrivă, abțineri respins. Citatele 1. Cine este pentru împotrivă, abțineri respins. 2. Pentru împotrivă, abțineri respins. 3. Pentru împotrivă, abțineri abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Pentru împotrivă abțineri, respins. 5. Pentru împotrivă abțineri, respins. 6. Pentru împotrivă abțineri, respins. 7. Pentru împotrivă abțineri, se adoptă. 8. Pentru împotrivă abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 9, am deschis votul. Votul s-a închis, respins cu un vot. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 11 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 11, am deschis votul la 11. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 12. În bloc? Nu. Nu în bloc. Nu, mai mult ne lungim cu hotărârea asta. 12 pentru împotriva abțineri, respins 13 pentru împotriva abțineri adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 ca de 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 nu știu cum se va vota. Pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Bun. Vot de la Comisia Buget. I'm sorry for uh, uh, interrupting you. I didn't... Îmi pare rău că vă întrerup, dar nu știam ce votăm la 171. Când votăm atunci? Data viitoare, înainte de votul final, vom reveni la acel vot. Dragi colegi, nu, nu, de fapt a fost respins. Buget. Putem să votăm. A fost vot electronic, continuă domnul Frunzulică? Pentru că n-am reușit să prind. Uitați-vă pe lista de vot. E amendamentul dumneavoastră? Cred că este respins, având în vedere cum au votat socialiștii și mm, popularii. O mare majoritate. Dar îmi pare rău, îmi pare rău. Domn, dragi colegi, putem să facem un uh, vot în bloc de la 9 la 19. Nu. 10, 17, nu. Nu, nu, nu, nu putem să votăm în bloc.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 Deschidem votul la 9. Am închis votul. Se adoptă. Oricum e la limită amendamentul 10 pentru împotriva abțineri. Cred că majoritatea este aceeași, dar putem verifica la 10. Am deschis votul. Votul s-a închis. Deci se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate, adoptă acest amendament. Acum 12 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar vom verifica. A, nu, s-a adoptat. Bun, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă,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 schimbat părerile. În sfârșit am închis votul. Nu, e respins. Bine că am verificat. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă pentru că verzii nu și-au modificat poziția. Bun, vot final, apel nominal. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat? A votat toată lumea? Votul s-a închis. 19 pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări domnului raportor. Ați făcut o treabă foarte bună. Dragi colegi, mai avem un vot foarte rapid. Punctul 11 de pe ordinea de zi în ceea ce privește aderarea Croației la acordul cu uh, Republica Africa de Sud. Un singur vot unic. Am deschis votul. Toată lumea a votat? Votul s-a închis. 18 pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări domnului Știer. Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult. Nu mai avem timp de diverse. Mulțumesc pentru răbdare. A fost un vot foarte lung. Mulțumim raportorilor, raportorilor din umbră și doamna președinte, cu amabilitate, mulțumesc interpreților pentru 10 minute suplimentare. Ne vedem în mai și nu voi fi aici la data viitoare pentru că știți că avem o situație absolut extraordinară și specială data viitoare în țara mea. Mulțumesc!